Buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor. Înainte de a începe lucrările din această dimineață, aș dori să transmit două comunicări colegilor. Prima se referă la ședința comună pe care o vom avea cu comisiile ENVI și ITRE, deci pe care comisiile Envi și ITRE uh, vor avea pe 26 septembrie de la 15 la 18.30 pentru un prim schimb de opinii în legătură cu raportul Un cadru pentru politicile și materiile pentru climă și energie la orizontul anului 2020. Apoi, aș dori să vă informez de faptul că în urma primirii actelor delegate privind sistemul GMS, pentru care șapte membri s-au uh, exprimat conform regulilor interne. Vom vota în Comisia ITRE pe data de 26 septembrie 2013. Termine per gli emendamenti è previsto per... Termenul pentru depunerea amendamentelor este 23 septembrie, ora 18. Acum trecem la audierea de astăzi, cu câteva minute de întârziere pentru că așteptam să ajungă colegii în sală. Știți că trebuie să terminăm această audiere la ora 11. Pentru, deci trebuie să ne limităm intervențiile. Audierea de azi a fost organizată de Comisia ITRE și va aborda o parte dintr-un subiect foarte important pentru economia și competitivitatea și relansarea industrială a Uniunii Europene, care este politica spațială. Dorința de autonomie în acest domeniu a fost motorul care a determinat Uniunea Europeană să dea mai multă importanță unui sector în care s-au făcut eforturi mai ales la nivel interguvernamental inițial și uh, prin um, Agenția uh, Europeană a Spațiului și la nivel național, prin agențiile naționale. În ultima vreme s-au creat uh, premizele pentru o bază industrială solidă, pentru a afirma capacitatea europeană în sectorul lansării de sateliți și diferite aplicații. Deci, Uniunea Europeană are o poziție de plin plan în domeniul spațial și sprijinim această poziție prin continuarea și punerea în aplicare a două proiecte spațiale majore, Copernicus și Galileo. Astăzi, audirea se concentrează pe Galileo și negocierile regulamentului um, care um, tocmai pentru Galileo, pentru care este raportor colegul Marinescu, s-au încheiat cu una, în urma unui acord în primă lectură. Deci, toată lumea a sprijinit um, acest acord. Votul la ITRE va avea loc săptămâna viitoare. Industria spațială poate uh, beneficia mult de pe urma programului Galileo cu um, consecințe în întregul lanț industrial prin consolidarea politicii industriale europene. Acestea trec și prin acest sector în raportul colegei Nibler uh, se spune că industria spațială europeană uh, generează un volum de aproximativ 6 miliarde de euro pe an um, și în acest sector activează 34.500 de persoane. În cadrul Galileo e nevoie de o coordonare eficace și primele funcționalități ale programului uh, vor fi operaționale în curând. rolul Agenției Europene, Spațiale Europene va fi foarte um, important în asigurarea eficienței uh, acestui program și raportul uh, este baza uh, pe care va opera acest program conform noilor competențe de acreditare și securitate. Un Nibler spune Uh, că ne comunică că data pentru depunerea amendamentelor este mâine, ora 19. Și colega Nibler ne mai spune că acest raport inițiativ are obiectivul uh, de a menționa avantajele pe care le va aduce industria spațială europeană întregii economii. Eu aș dori să începem ședința de astăzi imediat. Um, această audiere va fi organizată în două etape. Aș dori să începem dând cuvântul colegei Nizar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, referenți, dragi colegi. Așadar, bună dimineața și din partea mea. Mă bucur că putem discuta și am putut include pe ordinea de zi o temă atât de palpitantă și îi mulțumesc doamnei Sartori, președinte Comisiei ITRE, pentru invitație. În Parlamentul European am avut dintotdeauna uh, articulate ambiții destul de clare în legătură cu uh, industria și cercetarea aerospațială. Am avut multe rapoarte de inițiativă, multe rezoluții din care reiese acest orgoliu al nostru, al, al politicii eh, noastre spațiale, eh, de industrie spațială. Eh, comisarul de resort, care ni se va alătura mai târziu, a redactat și o comunicare ca răspuns la, răspunsul, la raportul nostru de inițiativă. Întrebarea se pune în felul următor. Cum putem să Uh, exploatăm uh, Galileo și Copernicus astfel încât să uh, oferim un imbold industriei noastre europene prin folosirea posibilităților pe care ni le oferă aceste două programe spațiale. Pentru mine este foarte important ca Galileo să fie definitivat, să fie încheiat și să fie continuat și programul Copernicus. Sunt două inițiative emblematice ale politicii noastre spațiale și ne bucură foarte mult ca Galileo să poată fi exploatat în practică încă din 2014. Tocmai pentru aceasta este important să știm încă de pe acum care poate fi impactul Galileo vorbesc adesea cu cetățenii, cu alegătorii mei în circumscripție care întreabă de ce, de ce e necesar să folosim uh, acest program, să ne folosim de, de radele pe care le-ar putea genera uh, și uh, ne preocupă și pe noi să știm ce anume, cum anume putem profita de pe urma acestui program, dincolo de aplicațiile de tip GPS pe care le cunosc și cetățenii noștri. Ehm, oricum, navigarea după satelit uh, și multe aplicații care sunt uh, ghidate după satelit uh, ar fi o prima astfel de exploatare. Acum trebuie să trecem dincolo de teorie și să vedem care pot fi aplicațiile comerciale de care să se poată bucura și întreprinderile mici și mijlocii cum pot ele, utilizând aceste servicii, să contribuie la creșterea și relansarea economiei europene. Iată de ce am invitat uh, mai mulți uh, vorbitori uh, din partea industriei în prima parte, a, în primul panel al conferinței noastre, audierii noastre, vom vorbi despre spațiul ca motor al creșterii economice vom avea doi referenți, uh, Carlo de Dorides uh, din partea agenției GSA și domnul Klaus Herbert Rolf, uh, care ne va oferi o viziune de expert din partea industriei. Deci ne va arăta care poate fi contribuția explorării spațiale pentru industria, pentru industrie și comerț. Și în al doilea panel Vom vorbi despre drepturile de proprietate intelectuală și protejarea acestora, de brevetele care uh, vor fi realizate și care pot fi, uh, pot fi înregistrate cu participarea, cu o componentă uh, care rezultă din exploatarea Galileo. Trebuie să examinăm înainte de lansarea acestor noi Uh, brevete, dacă e nevoie ca uh, cadrul de reglementare al brevetelor europene să fie eventual modificat în lumina acestor uh, noi perspective de exploatare a informațiilor spațiale. Este important ca înainte ca primele servicii de acest tip să fie oferite, să avem și, să avem și cunoștințe privind cadrul de reglementare. Cam atât din partea mea. Nu știu, uh, doamnă președinte, mai luați dumneavoastră cuvântul sau putem să îl invităm direct pe domnul uh, Dorive să... să da? Bun. Eu vă mulțumesc oricum, doamnă președinte, vă dau cuvântul înapoi. Mulțumesc. Mulțumesc colegii Nibler pentru prezentarea sa și acum trecem la prima parte a audierii. Subiectul acestei prime părți este spațiul ca motor de creștere în economie. Începem dând cuvântul domnului Carlos Tedorides, directorul executiv al agenției GNSS. Vă rog, domnule director. Distinguished members of the Euro Stimată doamnă Sartori, stimați eurodeputați, este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru a vă oferi um, perspectiva Agenției Europene GNSS în legătură cu ce reprezintă um, acest sistem de navigare de satelit pentru economia europeană. Tehnologia spațială și aplicarea sa sunt acum în mâinile pieței. Aplicațiile și serviciile GNSS nu ne-am fi putut închipui uh, acum 5 ani, că plăntui atât de repede în viața noastră de zi cu zi. Uh, tehnologiile GNSS fac parte astăzi din activitățile de zi cu zi. 2 miliarde de Uh, telefoane tip smartphone au capacități GNSS și în următorii 10 ani funcționalitățile penetrarea funcționalităților GNSS se va dubla de la 30% astăzi la 60% la nivel mondial. Deci, două din trei telefoane mobile vor avea capacități GNSS. Astăzi, deja în Europa, mai mult dintr-o treime din autoturismele noi sunt echipate Um, cu uh, aparate îmbarcate GNSS și sateliții sprijină eforturile de optimizare a traficului în orașe și pentru a ne face mediul mai puțin poluat. Aplicațiile GNSS sunt uh, folosite și recunoscute de utilizatori în aviație, în inginerie civilă, în agricultură, în domeniul maritim, domeniul feroviar și așa mai departe. Investițiile în sistemele de navigare prin satelit și servicii au adus și vor aduce rezultate tangibile pe piață. Haideți să ne, concentrăm, să ne concentrăm acum asupra unor cifre specifice. În ciuda crizei economice, veniturile globale de pe piața Genesis vor crește în următorii ani cu aproximativ 9% pe an. Cea mai mare creștere este prevăzută în serviciile de localizare în domeniul rutier. Aceste uh, domenii vor reprezenta peste 90% din piața totală. Conform OCDE-ului, pentru fiecare euro investit în tehnologia spațială se vor obține între 4 și beneficii de 4 până la 9 ori mai mari pe piață. Uh, și pe termen lung, investițiile vor aduce profituri și mai mari pentru fiecare un euro investit de autoritățile publice în uh, sistemul de navigare de, uh, de satelit, uh, sisteme de transport inteligent, pot genera, conform analizei noastre, până la venituri de până la de 10 ori mai mult în economie. Majoritatea valorii pieței GNSS se bazează pe uh, produsele și serviciile uh, de aplicații practice Uh, și uh, implicarea industriei, mai ales a întreprinderilor mici și mijlocii, sunt esențiale pentru a folosi infrastructura europeană GNSS. Productivitatea programului spațial trebuie să țină cont și de beneficiile socioeconomice, creșterea ocupării, forței de muncă, venituri sporite în industrie și o valoare adăugată mai mare a serviciilor. Până în 2027, deci următorii 14 ani, Beneficiile socioeconomice ale aplicațiilor EGNOS și Galileo sunt estimate la până la 90 de miliarde de euro. Și aici sunt incluse și reducerea timpului uh, de uh, transport, uh, reducerea consumului de, de combustibil și reducerea emisiilor. Astăzi, 300.000 de persoane trăiesc în, uh, lucrează în industria spațială și serviciile derivate, deci 300.000 de angajați iată, în um, acest domeniu. Și este estimat că aproximativ 15% dintre aceștia uh, lucrează într-un domeniu legat de uh, sistemul global de navigare prin satelit. Nu e vorba doar de oameni de știință, ci și de specialiști IT, manageri, eh, staff administrativ și alte eh, competențe conexe. Deci, investind în programul spațial, Europa își îmbunătățește capitalul eh, uman, care duce la inovarea la nivel tehnologic și al produselor și creează astfel capacități industriale de vârf. Acest lucru este important de subliniat pentru că prin Galileo Europa investește uh, Uh, în cunoștințe de vârf. Și prin dezvoltarea sistemului Galileo, um, prima infrastructură de navigare prin satelit uh, în scopuri civile, rolul Europei în uh, lume va crește grație programului european GNSS. Care este rolul Agenției Europene GNSS pentru a promova adoptarea programului GNSS. Noi am uh, făcut eforturi pentru a maximiza profiturile legate de Galileo și EGNOS. Obiectivul agenției este crearea unui uh, ecosistem uh, propice cetățenilor și întreprinderilor uh, din Uniunea Europeană pentru a folosi aceste două programe uh, esențiale care sunt, pot avea un rol important în dezvoltarea pieței și rolul agenției este de a sprijini inovarea prin uh, Orizont 2020, de a uh, construi uh, un know-how pe piață, implicarea actorilor importanți din lanțul de valoare, um, fie că e vorba de integrator de sistem, de uh, organisme care dezvoltează aplicații sau uh, care promovează adoptarea sistemului. Deci, uh, dialogul cu actorii uh, implicați, uh, cu, cu actorii uh, de relevanță este foarte important. Apoi, trebuie să pregătim adoptarea pe scară largă a uh, sistemului, a tehnologiilor GNSS. Acum voi prezenta câteva dintre rezultatele pe care le-am înregistrat până acum. Mai întâi, putem face referire la aviația civilă. Um, aeroporturile europene beneficiază deja de procedura um, a, folosind EGNOS. Avem astăzi 87 de aeroporturi în Uniunea Europeană care folosesc aplicațiile EGNOS, uh, adică folosesc acest uh, sistem precursor lui Galileo. două treimi um, dintre agricultorii din Uniunea Europeană folosesc uh, deja uh, sistemul GNSS în Europa și EGNOS a contribuit la democratizarea um, agriculturii de precizie. și potențialul de creștere în Europa de Est este mare. Aceste rezultate uh, vor fi prezentate și de domnul Rolf Klaus Herbert peste câteva minute în următorii 10 ani, uh, folosirea tehnologiei GNSS în domeniul feroviar va crește mult și 30% din trenuri, probabil, vor folosi în curând, vor fi echipate în curând um, cu um, tehnologie GNSS. Agenția Europeană GNSS Uh, promovează adoptarea uh, programelor ETNOS și Galileo și în alte domenii, în domeniul feroviar, în domeniul uh, transporturilor rutiere, în domeniul maritim și așa mai departe. Astăzi deja aproximativ 30% din uh, um, utilizatorii final, final prevăzuți au adoptat deja Galileo. Iată care este stadiul um, adoptării acestui uh, sistem. Elemente, un element important pentru adoptarea sistemului uh, sunt uh, acțiunile de reglementare. Acestea sunt importante pentru a determina industria de a include Galileo, mai ales pe piața de masă. Se poate face referire importantă la regulamentul ICOL. Toate noile tipuri de autovehicule, uh, de mașini mici, trebuie să includă sisteme uh, GNSS, deci uh, peste 200 de milioane de vehicule în Europa sunt vizate de acest regulament. Regulamentul privind tahigraful de asemenea prevede um, folosirea acestei tehnologii. În localizarea apelurilor de urgență, Uh, sunt, uh, tehnologia este vizată pentru a um, atinge toate uh, telefoanele mobile din Europa. Iată care este dimensiunea și relevanța um, creării de măsuri de reglementare care să permită adoptarea tehnologiei de piață. Galileo funcționează într-un cadru foarte competitiv. Există și alte sisteme sau vor exista în curând și tehnologia derivată evoluează rapid căutăm instrumente și resurse în momentul de față, dincolo de programele de cercetare, pentru a sprijini idei inovante în Europa cu potențial de comercializare mare. De exemplu, examinăm în momentul de față cu Comisia Europeană posibilitatea de a include și alte instrumente financiare decât Orizont 2020 pentru a permite dezvoltarea unor uh, inițiative de antreprenoriat apropiate de piață provocarea majoră va fi exploatarea avantajelor competitive ale programului Galileo în comparație cu celelalte sisteme. Sunt convins de faptul că, cu valoarea adăugată a serviciilor EGNOS și Galileo, acțiunile de reglementare necesare Uh, și fondurile necesare, cu fondurile necesare pentru dezvoltarea aplicațiilor GNSS, vom reuși, suntem pe calea cea bună de a folosi toate avantajele potențiale pentru Europa. Vă mulțumim, spune doamna președinte. Mulțumim lui Carlos de Dorides pentru prezentare. Acum dau cuvântul lui Klaus Herbert Rolf. Manager de Market Systems. Vă rog mulțumesc pentru invitație. Vorbitorul, din păcate, nu folosește microfonul. Ja, danke für die Einladung, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamna președinte, pentru invitație. Mi-a zis 10 minute. Eh, de obicei, clienții îmi cer să vorbesc măcar două ore de pe, despre această temă. Da, eu încerc să mă rezum la 10 minute. Eh, pentru mulți cetățeni, eh, legătura dintre tehnologia aerospațială și uh, agricultură nu este neapărat evidentă. De aceea vă voi face o prezentare pe această temă, împărțită în patru sectoare, odată niște trenduri generale, vă voi face o prezentare a class group, uh, vă voi vorbi în a treia parte despre uh, agricultura inteligentă și vă voi oferi și câteva perspective de viitor. Care este motorul nostru de fapt? În prezent, avem o populație de circa 7,1 miliarde. În 2050 vom fi în jur de 9 miliarde de oameni. Asta generează o creștere a necesarului alimentar, pe când, uh, de exemplu, necesarul de carne va, fi, va crește disproporționat din cauza schimbării unor uh, comportamente alimentare tot mai puține suprafețe trebuie să eh, ofere eh, alimente pentru tot mai mulți cetățeni. Noi, clas, grup, eh, realizăm tot fel de utilaje și aparate agricole, dar și tractoare și mai recent realizăm software-uri pentru sectorul agricol. Profesorul Rademacher a spus odată că Eh, vom putea hrăni această lume eh, în creștere și această populație în creștere nu doar dacă vom eh, crește și numărul programelor inteligente pe hectar. În legătură cu smart farming, ehm, ehm, vom, vă, vă voi prezenta un al doilea motor important al grupului nostru. Din păcate, nu putem deveni doar mai mari și mai grei, așa cum arată aceste imagini uh, din Europa. Noi am atins limita uh, fizică a acestor utilaje agricole și de aceea nu putem decât să le facem mai inteligente. Colegul meu a arătat deja că prin EGNOS, uh, GNSS, putem să ajungem la Galileo Eh, dar eh, vă voi spune mai departe că Galileo este doar o parte a unei medalii, pentru că cealaltă față este reprezentată de programul, de, eh, programul Copernicus. În acest triunghi pe care vi l-am prezentat, sunt reprezentate practic toate trendurile actuale și viitoare posibile ale tehnologiilor ce utilizarea navigarea după satelit. Dacă eu sunt un întreprinzător în domeniul agriculturii, eh, mi-ar face foarte mare plăcere să văd ferma din perspectiva aeriană. Indiferent că sunt eh, fermier în jurul Parisului sau în Münsterland în Germania sau sunt eh, un producător de lapte din Polonia, putem, putem constata că toate Eh, fermele au crescut foarte mult în ultima vreme, dar trebuie să-și păstreze și eh, vederea de ansamblu asupra eh, utilajelor, asupra facilităților și așa mai departe. Trebuie să știm unde ni se află tractoarele. Nu vrem să înlocuim șoferii, dar vrem să-l ajutăm pe conducătorul unui tractor să, să exploateze terenul cât se poate de bine. Să știți că nu e nimic palpitant în, în, în a merge cu 3 sau 5 km pe oră pe un rând în sus și după aia pe același rând înapoi. Nu pentru asta avem nevoie de șofer. Șoferul trebuie, conducătorul unui tractor trebuie să poată exploata mașinăria, utilajele care sunt anexate tractorului. Trebuie să avem o documentare din ce în ce mai bună a producției noastre agricole și agroalimentare. Și eu, ca fermier, îmi doresc că această fetiță pe care o vedeți aici astăzi zâmbind și bându-și laptele, mănâncându-și pâinea, sandwich-ul să bucurie și pe viitor. Ce ne sugerează această imagine? În dreapta imaginii vedeți un satelit Galileo și în stânga dumneavoastră vedeți un satelit Copernicus sau cum credem noi că va arăta satelitul Copernicus. Ce fac aceste, acești sateliți pentru tractorul nostru aflat în câmp? unul dintre, uh, unul dintre satelite uh, arată care este starea uh, biomasei care se află în câmp. Deci când vom avea toți cei patru sateliți în poziție, atunci vom putea, vom putea să arătăm din spațiu care sunt eventualele daune, care sunt eventualele uh, întârzieri în maturarea uh, culturii care este însămânțată și care crește în câmp. Iar satelitul din dreapta imaginii pentru dumneavoastră este cel care arată, arată care este drumul ideal pe care trebuie să-l urmeze un tractor. Actualmente tehnologia are o precizie de 25 pe 20 de centimetri. Pe viitor ne dorim o acuitate de maxim 2 centimetri Eh, dar cred că Galileo va reuși acest lucru pe viitor. Vă întrebați eh, de ce avem nevoie și în agricultură de această precizie care există deja în circulația eh, rutieră. E bine, noi, noi nu circulăm pe șosele, trebuie să circulăm uh, în afara șoselelor. Dar dacă toți fermierii europeni și ar îmbunătăți cu 5% uh, productivitatea datorită unei îmbunătățiri a sistemului de navigare, ar putea fiecare dintre ei să, uh, să călătorească anual 23.000 de mile uh, cu avionul. Deci, dacă eu, dacă eu pot să îl ajut pe fermier să, să facă economii, printr-o tehnologie mai bună, atunci pot să mă duc în același timp acasă la mine și să-i spun fetei mele, azi am făcut ceva pentru viitorul tău. Da? Și în același timp putem a ajuta și mediul înconjurător. În încheiere, foarte puțin, eh, câteva cuvinte despre sistemul Copernicus, care urmează să fie uh, pus la punct. Suntem puțin dezamăgiți uh, Eh, de această întârziere de trei luni, care pentru noi înseamnă o întârziere de un an întreg, pentru că dacă nu prinzi sămânțarea de primăvară, atunci, eh, atunci a pierdut un an agricol. Este un program care se afla deja la start și, și trebuia să-și eh, pună în funcțiune prototipurile în primăvara lui 2014. Din păcate, acest lucru nu se va întâmpla pe noi ne supără puțin, dar eu sper foarte mult că în 2014 vom reuși să recuperăm această întârziere. V-am adus uh, două imagini. Um, în dreapta vedeți, uh, uh, vedeți hărți realizate de utilajele noastre, de secretările noastre care au, care au strâns date în din teren și în stânga vedeți uh, imaginile prin satelit uh, livrate. Și vedeți că uh, imaginile se aseamănă, adică sperăm că pe viitor vom putea să ne folosim chiar la modul concret în activitatea noastră de teren de imaginile și datele oferite de sistemul Copernicus. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și stau la dispoziția noastră pentru întrebări. Mulțumim. Uh, mulțumim. Uh, doamna Nibler vroia o replică. Vă rog. A, de fapt nu, spune președinte. <laughs> Atunci cine dorește să ia cuvântul? Avem timp pentru câteva luări de cuvânt. Vă rog. Dziękuję bardzo. No to wszystko pięknie wygląda. Mulțumesc. Mulțumesc. Totul pare să sune foarte frumos, foarte impresionant. în această prezentare și e clar că dumneavoastră vreți să eficientizați lucrurile, dar dacă sistemul este foarte rigid și nu are alternativă, întreb, uh, e un sistem uh, rigid, uh, un sistem rigid trebuie să funcționeze la perfecție, pentru că dacă o rotiță nu mai funcționează, atunci se prăbușește întregul sistem. Sunt două pericole potențiale pe care le percep eu de exemplu, dacă în spațiu este vreo furtună spațială uh, sau un alt incident, știți că sunt furtuni solare, de exemplu, care uh, pot influența lucrurile. Și mai există și posibilitatea unor uh, intervenții de origine umană. De exemplu, satelitul poate fi bruiat cu ajutorul unor folii de aluminiu, de exemplu. Și atunci uh, întregul sistem uh, se prăbușește și atunci uh, toată economia este afectată. V-ați gândit la asemenea posibilități? Mulțumesc. Grazie, colega Brezina. Mulțumesc, domnul Brezina, vă rog. Moje otázka zní takto. V mé zemi, to jsem z České republiky. Mulțumesc. Eu sunt uh, din Republica Cehă și în țara mea, în zonele cele mai fertile, uh, avem uh, monitorizare prin sistem GPS pentru acele, acele scopuri ca cele prezentate de noastră. Oare v-aș întreba oferta dumneavoastră este mai, bine, mai bună și ce avantaje ar avea față de sistemul GPS? Agricultura de precizie bazată pe informații uh, foarte fiabile, bazată pe imagini uh, provenite din satelit. Uh, sunt, toate acestea sunt lucruri utilizate, cunoscute în Republica Cehă. Din motive istorice, aș spune eu, pentru că tradițional avem exploatații de mari dimensiuni, eh, bogate și fermierii pot să-și eh, permită aceste, sistem, aceste sisteme. Dar întrebarea este, sistemul de dată este mai bun ca GPS și cum anume? Reprezentat. Mulțumesc, dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvânt, atunci, eh, da, domnul de Dorides, vă rog, pentru primul răspuns. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă Sartori. Da, aș putea răspunde eu la prima întrebare și presupun că pentru a doua voi da cuvântul domnului Rolf, pentru că dumnealui știe cel mai bine să răspundă. În ce privește afirmația că sistemul este rigid. Da, e un lucru important eh, care sublinează foarte bine beneficiile Galileo, pentru că acest sistem poate cu, uh, uh, îmbunătăți performanțele existentului GPS. Uh, unul din principalele avantaje va fi ca în ziua de mâine să îmbunătățească Galileo sistemul uh, existent, GPS. Mm, e unul din principalele avantaje uh, deja recunoscute de colegii noștri uh, de pe malul celălalt al Oceanului Atlantic uh, disponibilitatea și fiabilitatea, precizia uh, satelitare pot îmbunătăți performanțele în cazul în care există o defecțiune într-un sistem. Uh, încă ceva, Galileo, ca și GPS, de fapt, furnizează un semnal specific conceput uh, fiab, ca fiind fiabil și rezistent la bruiaj. Deci este proiectat ca să reziste unor atacuri uh, cibernetice, ca să spun așa. Deci iată un element de fiabilitate sporită, cel puțin pentru anumite servicii. Și în cele din urmă, dar în ultimul rând, Galileo și EGNOS, mai ales EGNOS, uh, sunt uh, proiectate și pentru servicii critice din punct de vedere al uh, siguranței. Asta înseamnă că uh, ele au uh, informații așa numite, de, așa numite de integritate, adică dacă din orice motiv serviciile nu sunt adecvate și există defecțiune, utilizatorul este informat în 6 secunde în legătură cu această defecțiune. Și atunci, eventual, poate comuta la un alt sistem. Asta prin asta vreau să spun că Sigur că faptul că te bazezi pe un, pe un singur sistem implică o anumită rigiditate, dar n-aș spune că e un sistem mai rigid decât altele. Modul în care este proiectat GNSS-ul ne uh, oferă asigurări în acest sens. Mulțumesc acum, uh, domnul Rolf. Mulțumesc pentru întrebarea adresată, care este absolut pertinentă. Informațiile pe care le-ați mi le-ați dat sunt corecte și încă de la începutul, mijlocul anilor 90 am fost la, la conferință GPS din țara noastră, pe atunci o tehnologie promovată de niște tineri entuziaști, între timp nu mai sunt nici ei așa de tineri. Uh, nu, știu că în țara noastră se realizează rezultate bune cu uh, aceste, aceste tehnologie GPS. Nici n-am spus că toată lumea trebuie să treacă pe GNSS uh, și că, că asta e singura tehnologie. Dar, pentru noi, uh, sigur, se pune și problema condițiilor la care putem achiziționa această tehnologie. Pentru noi nu e o problemă, pentru că noi putem să cumpărăm și de peste ocean această tehnologie. Dar dacă avem o tehnologie europeană uh, și, și așteptăm de mult să avem acces la Galileo, așteptăm de mult să avem acces la Copernicus, uh, încercăm, încercăm să obținem cea mai bună și cea mai fiabilă uh, tehnologie. Deci se poate lucra și cu, și cu unii și cu alții. Da? Nu avem, avem nevoie de sisteme stabile. Și care a fost impactul Galileo până acum? De peste 30 de ani sunt în această, chestiune, în această afacere și pot să vă spun că la început uh, am folosit GPS, dar GPS avea deviații de 1, 2 până la 4 metri. Dar odată ce Parlamentul European a hotărât uh, lansarea programului Galileo, Iată și sistemul GPS a devenit mult mai exact. Nu știu dacă este o legătură cauzală directă aici, dar a realizat un, s-a realizat un progres și eu cred că acest progres trebuie să-l folosim în favoarea noastră, doamna Nibler. Ehm, permiteți-mi să intervin. Noi vrem programul Galileo și noi în Parlamentul European susținem de mulți ani acest program. Au existat mai multe lansări ale acestui program și pentru noi este foarte important ca IMM-urile noastre europene să-și poată o, acoperi nevoile de servicii, de produse cu, uh, cu servicii și produse din Uniunea Europeană, să nu trebuiască să fie la cheremul uh, altor furnizori din, de peste ocean. Uh, cum colegii noștri din Comisia de Afaceri Interne se ocupă de scandalul NSA, iată, nevoia unui sistem de ghidare prin sateliți eh, proprii devine și mai uh, acută. Și tocmai de aceea este importantă și această audiere pentru noi. Vrem să folosim toate pârghile pentru a eh, promova, a stimula această aceste două uh, programe. Știu și colegii cât de dificilă a fost uh, dezbaterea privind uh, finanțarea în continuare a programului. Comisia la vremea respectivă a făcut o propunere foarte bună, statele membre au vrut să reglementeze național această chestiune, dar noi, Parlamentul, am insistat masiv că acest proiect este un proiect european, că nu este doar de interesul și în beneficiul a două sau trei state membre și că toate statele membre trebuie să participe. Am o ultă, ultimă întrebare în legătură cu tema uh, urmărită de cel de-al doilea penal. Spuneați că autoritatea de supraveghere a GNSS, CSA, este partenerul de uh, contact uh, și pentru alte aplicații de exploatat în contextul GNSS care este legătura, care ar fi legătura între autoritatea de supraveghere și, uh, și uh, peisajul, să zicem așa, cea brevetelor uh, care vizează exploatarea posibilităților GNSS. Panel. Bun, ultimele răspunsuri, că apoi trecem la cel de-al doilea grup de intervenienți. Vă rog. Da, domnul de Dorides, într-adevăr, întrebarea în legătură cu IPR și politicile legate de acesta e una la care trebuie să răspundem azi. Însă asta nu este în mod direct responsabilitatea agenției. E vorba de o politică um, în curs de dezvoltare la nivelul Comisiei, însă sigur că Agenția Europeană GNSS, uh, fiind foarte apropiată de piață, uh, este foarte apropiată și de Comisie, interesul fiind de a proteja investițiile europene. Ehm, așadar, întrebarea trebuie să-și găsească un răspuns acum, pentru că Galileo intră acum în exploatare, în faza comercială și sigur că noi contribuim la definiția acestei politici. Bine, eu ringrazio. Foarte bine, spune președinta. Mulțumesc celor doi uh, raportori pentru contribuțiile lor. Uh, am încheiat această primă parte a întâlnirii. Mulțumesc! Și rog pe doamna Ecaterina vadă și pe Jean-Charles Urcad să vină alături de mine. Bine, inițiamo il secondo. Bine, hai să începem cel de-al doilea uh, grup de discuții care se intitulează Proprietăți intelectuale, oportunități și viitoare evoluții. Are cuvântul doamna Ecaterini Cavada, șefa unității juridice uh, responsabilă pentru proprietate și drepturi intelectuale și dreptul de proprietate intelectuală pentru Galileo și programele GNSS. Mulțumesc, doamnă Sartori, și bună dimineața tuturor, inclusiv interpreților. Aș dori, în primul rând, să vă mulțumesc pentru invitație. Ca reprezentant al Comisiei Europene, aș dori să ne exprim satisfacția și mulțumirea pentru organizarea uh, de către dumneavoastră audierii de astăzi. Avem impresia, cum a spus doamna Nibler, că că ce se apropie 2014 trebuie să fim pregătiți pentru că Galileo va începe să funcționeze și Europa trebuie să fie gata, nu doar Comisia Europeană. Acum, dreptul de proprietate intelectuală constituie un element foarte important, pot să spun că un element cheie pentru succesul programului nostru. Noi investim, am investit timp de 10 ani în acest program și uh, e vorba de un beneficiu după investiție, acest drept de proprietate intelectuală. Uh, noi considerăm că manager de program, că dacă avem posibilitatea de a proteja drepturile de proprietate intelectuală și să le utilizăm în mod uh, optim, vom reuși în primul rând să profităm la scară mondială de sistemul nostru și să le extindem și apoi să dezvoltăm tehnologii, nu doar cele legate de uh, Galileo, ci și conexe. Lucru foarte important pentru industrie și mai ales IMM-uri. Și apoi vom contribui de asemenea la creșterea economiei noastre uh, și cu beneficii sociale. După cum a spus domnul Rolf, și eu aș putea vorbi zile întregi despre această chestiune, dar am doar 10 minute la dispoziție și atunci am uh, dorit să mă concentrez astăzi pe trei mm, lucruri. În primul rând, cadrul juridic și de reglementare uh, în care trebuie să funcționeze Comisia Europeană și obligațiile care decurg din acest cadru. În al doilea rând, aș încerca să facem o reflexie comună cu dumneavoastră și să vedem care sunt obiectivele politice și principalele principii care trebuie, de care trebuie ținut cont la uh, Comisia Europeană și la celelalte organisme politice în uh, pregătirea unei strategii Eh, pentru proprietatea intelectuală, pentru că noi nu mai putem continua să vorbim și să muncim la Galileo dacă nu avem un eh, plan, o strategie optimă și stabilă pe eh, această temă. Aici Comisia Europeană dorește susținerea și chiar ghidarea Parlamentului European. Și apoi vă voi informa și în legătură cu calendarul conform căruia va lucra Comisia Europeană, pentru a se întoarce la Parlamentul European cu recomandări concrete și idei la începutul anului viitor. În ce privește cadrul uh, de reglementare, după cum știți, din 2008, Parlamentul European și Consiliul au adoptat o decizie politică de-a dreptul revoluționară, adică Uniunea Europeană, în sfârșit, deține un sistem și, uh, sigur, este însoțit și de uh, o activele uh, necorporale. Nu e vorba doar de clădiri și tehnologii, ci și de informații venite din, și apoi și fondurile care provin din drepturile de proprietate intelectuală. De ce a fost o o decizie politică uh, revoluționară. În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să controleze 100% toate elementele cheie ale sistemului Galileo. Ar fi fost serios din partea noastră să depindem uh, de acorduri de licențiere încheiate cu terți. Altfel nu am fi putut să asigurăm continuitatea serviciilor noastre. Și un al doilea motiv foarte important, de asemenea, e faptul că după ce Uniunea Europeană uh, intră în proprietatea acestor drepturi, de, uh, uh, drepturi intelectuale, de proprietate intelectuală, putem să asigurăm în mod deschis, gratuit și nediscriminatoriu acces la GNSS tuturor utilizatorilor industriei, astfel încât Uh, lucrăm pentru sistemul nostru și lucrăm pentru cetățeni, pentru utilizatori care vor fi atrași să utilizeze GNSS. Da, președinte, ca să poată lumea să-mi uh, urmărească prezentarea, cred că ar trebui să trecem la următoarea imagine, de fapt la a treia pagină. Mulțumesc. portofoliul nostru va fi prezentat ulterior de domnul Urcad, dar în două cuvinte aș vă spune doar că noi suntem mândri pentru că investiția noastră ne-a uh, permis să avem un mare succes. Uh, drepturile de, de proprietate intelectuală sunt uh, protejate de actori istorici cum ar fi Gnes în Franța, dar și au un portofoliu IP modest, însă cu perspective de creștere, pentru că din 2014 vom le vom transfera de la TES, de exemplu, uh, mai ales Agenția Spațială Europeană va transfera uh, toate drepturile de proprietate legate de IP și apoi uh, vom avea și drepturile de proprietate intelectuală din uh, faza de evoluare care vor fi protejate direct și imediat de Comisia Europeană. Ca exemplu, uh, v-aș vorbi despre statutul unui document foarte important susținut de 6 parteneri care deja este disponibil pe website. SIS ICD, uh, care e vorba de o, un, un document de control ca interfață pentru semnale în spațiu, uh, care poate fi accesat în mod gratuit. From the past to the future. Acum, dinspre trecut spre viitor de la 1 ianuarie 2014 vom avea un nou cadru de reglementare uh, și se aplică aceleași uh, principii pentru uh, drepturile de proprietate intelectuală, în sensul că Uniunea Europeană va rămâne proprietară acestora. În plus, Parlamentul și Consiliul au solicitat Comisiei Europene să-și asume un angajament politic pentru a dispune de un cadru politic și vom vedea uh, astfel toate modalitățile în care putem uh, proteja și impulsiona dezvoltarea drepturilor de proprietate intelectuală. Acum, care sunt principiile directoare ale acestui cadru? Următoarea imagine, în primul rând, avem un set de principii directoare. În primul rând, primul obiectiv pentru Comisia Europeană, credem noi, e să asigurăm o creștere armonioasă a pieței GNSS prin eliminarea toate, tuturor barierelor ne necesare pentru accesul la toate categoriile relevante. Totul trebuie să se dezvolte în mod armonios. În al doilea rând, al, do al doilea obiectiv politic, nevoia de a impulsiona dezvoltarea și utilizarea de noi tehnologii. Noi trebuie să facilităm accesul la aceste tehnologii și trebuie să încurajăm ă, terțele părți să le dezvolte, mai ales eh, IMM-urile, care reprezintă un element cheie pentru Comisia Europeană. Un al treilea obiectiv este să protejăm și să conferim valoare adăugată eh, drepturilor, drepturilor noastre de proprietate intelectuală și, în al patrulea rând, trebuie să protejăm interesele tuturor eh, părților implicate. Încă ceva aici, toată lumea și mai ales Parlamentul European ar trebui să înțeleagă că noi nu trebuie să lucrăm izolat atunci când e vorba de drepturile de proprietate intelectuală, că nu e vorba doar de Comisie sau de Uniunea Europeană, sunt și alți, alte părți implicate, atât din domeniul privat cât și din cel public. Și noi trebuie să găsim un echilibru și să apărăm interesele tuturor, dacă dorim ca acest sistem să fie adaptabil și să funcționeze uh, la nivel uh, optim. Bun. Uh, deci temeliile conform cărora am desfășurat o analiză la nivel actual. În primul rând, Comisia Europeană trebuie să se asigure accesibilitatea uh, activelor Galileo pentru terțe părți. Deci trebuie să fim deschiși și către terți și, uh, mutatis mutandis, uh, Comisia Europeană ar trebui să se bazeze pe reciprocitate pentru a asigura accesibilitatea acestui sistem Galileo și atunci și terții vor asigura accesul, terțele părți vor, vor asigura acces la sistemele lor și la brevetele lor. Și noi încercăm să definim pro, instrumente corespunzătoare pentru a elimina uh, problemele, dacă ele vor exista, și apoi uh, trebuie să ne asigurăm că există sinergii și coordonare cu inițiativele de valorizare actuale a proprietății uh, intelectuale și să vedem cum putem utiliza IMM-urile în protecția uh, drepturilor de proprietate intelectuală. Aș uh, încheia cu ce s-a întâmplat în viitor și calendarul. Actualmente Comisia Europeană pregătește uh, adoptarea reglementării, studiază mm, situația la momentul actual, uh, câți parteneri există în Europa, uh, câte brevete și cui aparțin, ce se întâmplă în afara granițelor europene, Trebuie să avem panorama generală. Și apoi trebuie să analizăm toate fațetele diferite ale dosarului împreună cu experții din domeniu, în reprezentanța industriei și alți uh, actori implicați. Uh, conform calendarului nostru, noi sperăm să fim gata până în 2014 uh, ca să reușim să venim în fața Parlamentului și a Consiliului cu recomandări concrete, idei concrete pentru un cadru al uh, drepturile de proprietate intelectuale ca să ne protejăm interes, propriile interese și să impulsionăm adoptarea uh, sistemului nostru în întreaga lume. Mulțumesc! Grazie, Catherine Cavada. Mulțumim, uh, doamnă Cavada. Și acum are cuvântul domnul Jean-Charles Urcad, care este manager general al France Brevet. Bien, Bonjour, je voudrais tout d'abord euh, remercier. Bună ziua tuturor. Doresc să mulțumesc mai doamnei Amalia Sartori, dar și doamnei Angelica Nibla din Parlamentul European pentru ocazia pe care ne oferă de a vă prezenta astăzi câteva idei în legătură cu dimensiunea legată de proprietatea intelectuală și de brevete ale acestei inițiative foarte importante care este programul Galileo. întâi câteva cuvinte în legătură cu France Brevet. Este primul fond suveran de investiții din Europa, care are, este dedicat exclusiv brevetelor. Există fonduri de acest tip în Asia, în Japonia, în Corea, în, Corea, în, la, în Taiwan sau în China, care au toate obiectivul de a sprijini inovarea în um, aceste țări și cred că această nevoie este acum clară, având în vedere complexitatea gestionării problematicilor legate de brevete. Misiunea noastră este foarte clară și anume de a ne ajuta mediul inovant, întreprinderile mici și mijlocii, dar și întreprinderile mari și centrele de cercetare în a valoriza mai bine, pe de o parte, rezultatele cercetărilor, adică brevetele lor, și de a asigura venituri în urma eforturilor de cercetare prin valorizarea brevetelor și, pe de altă parte, să ajutăm întreprinderile să-și asigure libertatea de exploatare, adică să țină cont de drepturile um, la brevete ale terților, mai ales drepturile um, lovite din robete din afara Uniunii Europene. În ceea ce privește sistemele GNSS, uh, Galileo, am uh, început să cooperăm cu partenerii europeni, acest partener european de mai mult de 2 ani deja. Colaborăm strâns cu CNES în Franța, cu Agenția Spațială Europeană și cu întreprinderi mari din uh, domeniu, EADS, um, Tales, TomTom uh, și altele. Astăzi vă voi prezenta o scurtă sinteză a analizei noastre în legătură cu situația brevetelor în domeniul GNSS, în legătură cu Galileo și apoi să analizez potențialele riscuri, dar și să prezint câteva recomandări. Mai întâi, În ceea ce privește situația brevetelor astăzi, am încercat să integrăm toate brevetele existente care pot fi uh, integrate în Galileo. La nivel de infrastructură și echipamente, am analizat 2500 de familii de brevete, deci iată un număr mare, și dintre acestea, aproximativ 26 de familii de brevete sunt, după părerea noastră, absolut esențiale, obligatorii pentru punerea în aplicare uh, a programului Galileo. Ar putea fi și mai multe, dar cel puțin nucleul de brevete necesare folosirii Galileo este 26 de familii de brevete. La acestea trebuie adăugate un număr important de brevete pentru aplicații și servicii. Am analizat 400 de familii de brevete aici, pentru aplicații și servicii, care sunt foarte importante sau esențiale pentru anumite categorii de servicii. Vestea bună este că 60% dintre aceste brevete esențiale sunt deținute de entități europene. Un lucru foarte pozitiv, chiar excepțional, aș spune, care arată că în domeniul spațiului, navigării prin satelit, se registrează rezultatele eforturilor de investiții europene din ultimii 10-15 ani, investiții, investiții excepționale care astăzi se materializează, din fericire, prin uh, stăpânirea unui număr mare de brevete, unei părți mare de brevete în acest domeniu. Deci, iată un fenomen pozitiv și, pozitiv și anume concretizarea acestor eforturi de investiții ale fondurilor de investiții europene. 35% din brevete, brevete sunt americane și un număr încă mic, dar în creștere, sunt chineze. Un alt aspect esențial este faptul că 54% dintre aceste brevete uh, sunt deținute de industrie, de entități private, care încă nu și-au luat angajamente în legătură cu punerea la dispoziție uh, a acestor uh, brevete. Deci, iată, condițiile de punere la dispoziție a acestor uh, brevete de aceste entități private, mai ales altele decât europene, nu, nu este deloc sigură în momentul de față. Acum, care sunt riscurile eventuale, provocările cu care ne confruntăm? primul risc este faptul că nu e sigur că toate brevetele necesare punerii în aplicare a Galileo la nivel de infrastructură, de echipamente sau servicii vor fi disponibile imediat sau disponibile la condiții echitabile uh, și nediscriminatorii tuturor actorilor. Am văzut în trecut situații, am trăit în trecut situații de blocaj în domeniul tehnologiei de vârf Uh, din cauza unor entități care, din motive de apărare a propriilor interese, nu au dorit uh, să ne dea acces la aceste brevete sau ne-au propus condiții foarte dificil de acceptat. Un alt punct uh, important aici este faptul că 50% din brevete sunt aplicabile, de fapt, nu doar pentru Galileo, ci și celorlalte sisteme, sisteme GNSS, mai ales GPS-3. Deci 5% din uh, brevete acoperă atât sistemele Galileo cât și GPS-3 și unele și alte sisteme, nici cel american, nici uh, cel uh, uh, european, ci uh, sistemele, uh, sistemul rus și cel chinez. Pentru, de ce? Pentru că tehnologiile de bază de multe ori sunt aceleași. folosite în diferitele sisteme. Deci, faptul că jumătate din brevete pot folosi orice sistem de navigare prin satelit poate fi considerat pe de o parte un risc, dar pe de altă parte oportunitate, pentru că acest lucru înseamnă că brevetele europene vor fi necesare și pentru folosirea anumitor funcționalități din sistemul GPS-3. Și atunci eu cred că putem să punem în discuție anumite lucruri, și să facem anumite recomandări. Prima este în completă sinergie cu ceea ce a spus doamna Cavada înaintea mea și anume sprijinim viziunea legată de nevoia definirii unei strategii pentru proprietatea intelectuală la nivel global cu obiectivul, pe de o parte, de a favoriza și de a asigura adoptarea pe scară cât mai largă a sistemului Galileo, deci acesta este primul obiectiv al acestei politici sau strategii de proprietate intelectuală. Deci acesta este tocmai succesul adoptării sistemului Galileo pe scară largă și apoi promovarea actorilor din acest ecosistem european care vor permite dezvoltarea acestei tehnologii. Deci promovarea, dar și protecția sistemului european. O a doua re, um, recomandare importantă pe care am încercat să o promovăm alături de partenerii noștri industriali este definirea unei inițiative promovate de industria europeană pentru a asigura libertatea de exploatare a naturilor europene, deci accesul lor la toate drepturile de brevete um, de care au nevoie și, pe de altă parte, de a asigura, de a optimiza, ținând cont de mm, cantitatea mare de brevete existente uh, și venituri în urma acestor cercetări, în urma unor negocieri care vor trebui să aibă loc, așa cum s-a întâmplat în multe alte sectoare industriale negocieri între deținătorii de brevete europeni, americani și apoi și chinezi. Aceste două inițiative, după părerea mea, ar trebui coordonate în mod inteligent pentru ca inițiativa industriei să poată să se bazeze pe recomandările mai globale definite de Comisia Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Bine, grazie. Vă mulțumesc. Jean-Charles Cad. Dorește vreunul dintre colegi să pună întrebări, să facă observații? Doamna Nibler, vă rog. Mulțumim uh, celor doi referenți pentru prezentările lor, care ni s-au părut foarte pertinente, foarte interesante, care ne și confirmă uh, că um, încă de la începutul 2000, lui 2014 va trebui să ne așteptăm la o comunicare a Comisiei pe tema drepturilor de proprietate intelectuală legate de Galileo. Tema drepturilor de proprietate intelectuală ne-a preocupat și în pregătirea uh, și elaborarea programului Horizon 2020. De aceea am o întrebare concretă. Ceea ce este deja stipulat și adoptat în regulile de participare la Horizon 2020. Trebuie să fie pentru noi uh, o, o măsură, un punct de referință uh, sau trebuie să regândim uh, gestionarea acestor drepturi de proprietate intelectuală după alte criterii. Pentru că avem nevoie, până la urmă, de un sistem funcțional cu servicii funcționale, furnizabile în condiții optime și uh, Uniunea Europeană, care a finanțat acest sistem, trebuie să păstreze oarecum controlul asupra funcționării sistemului. Și de aceea vă întreb regulile care sunt deja convenite în cadrul programului Horizon 2020. Sunt ele o măsură uh, pertinentă a lucrurilor sau trebuie să ne gândim la un alt, uh, alt sistem? Mulțumesc, domnul Cancian, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste prezentări foarte utile eu aș dori să ne concentrăm atenția pe resurse, resursele limitate pe care le avem la dispoziție. Pe de o parte, se vorbește despre acest, uh, această îmbunătățire a calității. Uh, se spune ce bine că sunt lucruri controlate în domeniul public uh, pentru a controla accesul, pentru a permite accesul tuturor, un lucru bun. Pe de altă parte, se vorbește despre venitul generat de investiții. Deci, um, lucruri uh, interesante pentru parteneriate public-privat. Uh, pentru a găsi resurse suplimentare, pentru a folosi mai bine, uh, maximiza avantajele de pe urma puținilor resurse pe care le avem noi. Acum, ce s-a făcut până acum uh, e de, deja făcut, dar ce mai este de făcut, având în vedere calea e lungă și resursele sunt puține, credeți că e nevoie de o politică de parteneriat public-privat pentru a ajunge cât mai repede la definirea acestor aplicații pentru dezvoltarea lor cât mai rapide sau continuăm singuri cu aceste puține resurse. Deci spuneți-mi, credeți că există posibilități de parteneriat public-privat sau nu? S-au făcut anumite lucruri, dar Uh, destul de greu se folosește acest mecanism al parteneriatului uh, public-privat. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Întreabă doamna președinte. Dacă nu mai dorește nimeni, atunci dau cuvântul doamnei Caterinii Cavada pentru a da răspunsul. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc uh, pentru întrebările dumneavoastră. Răspunsul meu, adresat mai întâi doamnei Nibler, este Galileo a fost finanțat din bugetul GNSS și aici politica va fi dezvoltată conform noului cadru politic și în ceea ce privește aplicațiile, vom primi uh, contribuții din programul Orizont 2020 și, așa cum ați spus, există un cadru care promovează uh, politica. Prin documentul nostru vom încerca să creăm o legătură între cele două baze. Am verificat deja că nimic nu poate pune în pericol principiile uh, de coordonare ale celor două tipuri de resurse și încercăm acum să facem mai mult, spunând știm cine deține proprietatea pentru fiecare program legat de elementele cheie din Genesis și de aplicații și apoi să vedem cum putem armoniza aceste sectoare și să implicăm și alți actori, alții decât proprietarii. Iată care este obiectivul. Pentru a răspunde la a doua întrebare și emisiune juridică, aveți dreptate. Protejarea proprietății costă. Trebuie să vedem în ce mod echilibrat aceste costuri de protecție a proprietății pot deveni avantaje pentru program și pentru Europa în general. Dorim, bineînțeles, să uh, folosim și uh, alte prevete dezvoltate în Europa și în restul lumii. Domnul Urcat va prezenta situația și să văzut că este interesul nostru să cooperăm și cu americanii. Putem beneficia de pe urma brevetelor lor și ei pot beneficia de pe urma brevetelor noastre. Izolarea nu este obiectivul nostru. Și apoi, în legătură cu parteneriatele public-privat, doresc să vă amintesc că acum câțiva ani, când am discutat această idee, ne-am dat seama că un motiv major pentru eșecul acestor uh, parteneriate era riscul de piață. Atunci nimeni nu era sigur, cel puțin sectorul privat, uh, care l-a inventat să, invitat să investească, nu era sigur că va exista o piață pentru a comercializa aceste servicii. Dar astăzi, având în vedere că se deschidă calea, inclusiv prin brevete, se creează acum un mediu stabil și clar care va promova programul va permite să fie adoptat de utilizator și deci riscul de piață va scădea. și astfel um, mediul va deveni mult mai interesant pentru întreprinderi. Și cred că prin posibilitatea noastră de a oferi servicii vom uh, reuși să atragem sectorul privat și vom face acest lucru, bineînțeles. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc. Jean-Charles Orcad, aveți ceva de adăugat? Oui, je, je crois que le, le, la, la prochaine... Cred că următoarea fază va fi una importantă. Și mă bucur de cadrul pe care îl propune Comisia Europeană. pentru a determina până în primul semestru 2014 o viziune globală care să permită o articulare cât mai bună a politicii Comisiei și cu inițiativele din sectorul industrial. Și cred că această perioadă de timp este suficientă. Actori, diferiți actori interesați vor putea discuta și se va putea ține cont de oportunități care există și uh, nu sunt neglijabile. Sunt oportunități legate de exploatarea acestor investiții considerabile făcute pentru, în, în acest program uh, um, care se concretizează în această bază de brevete importantă, dar să se identifice, bineînțeles, și riscurile, pentru că ne aflăm într-o lume multipolară și trebuie să ținem cont de relațiile cu toți actorii implicați la nivel mondial uh, în acest, domeniul acestei tehnologii care este oricum globală prin natura sa, pentru a defini cel mai bun echilibru care să permită să, să asigurăm securitatea obiectivului programului, care este funcționarea programului și adoptarea tehnologiei Galileo. Nu cred că putem fi foarte îngrijorați în legătură cu acest obiectiv, dar trebuie să ne asigurăm că se va concretiza pe deplin și, pe de altă parte, de a asigura uh, Um, venituri maxime și o poziționare cât mai bună la nivel competitiv a actorilor europeni în această concurență globală. Grazie. Vă mulțumesc. Angelica, dorești să adaug ceva? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dacă permiteți să mai adaug două propoziții. Mai întâi mulțumesc tuturor referenților noștri și celor care au intervenit în acest al doilea panel. Iar în rezumat, ceea ce pentru mine mi se pare că ar fi una din concluziile acestei mini-adieri este mai întâi că trebuie să ne asigurăm că uh, industria și valorile create de industria europeană rămân în Europa. Da? Deci, uh, deci poți să faci din un euro 10 euro, uh, adică există posibilitatea creierii unor venituri de 10 ori mai mari uh, față de investițiile făcute. Am înțeles că EGNOS și Galileo sunt solicitate și sunt deja exploatate în proporție foarte interesantă și cred că acest lucru va fi Uh, important de comunicat și uh, celor cărora, în fața cărora vom face campanie electorală în anul viitor. Adică oamenii să știe că nu este doar un satelit pe care l-am pus pe orbită, ci că uh, există multe aplicații de la smart farming la, la alte domenii unde Galileo și Copernicus pot oferi o valoare adăugată. Deci vă mulțumim pentru aceste comunicări. Mi s-a părut foarte oportun și interesant că ați vorbit, stimați colegi, despre riscurile inerente unor astfel de sisteme, că trebuie să facem uh, prin intermediul autorității de supraveghere GSA tot ceea ce este posibil pentru ca aceste riscuri să fie minimizate. În același timp, concurența este sufletul afacerii și dezvoltării și uh, eu cred că acest uh, Uh, aceste nouă proiecte, așa cum au fost uh, demonstrat și de referenții noștri, au uh, făcut deja ca și sistemele GPS și celelalte pe care le folosim, de altfel să se îmbunătățească. M-a impresionat din prezentarea ultima, prezentarea pe care am auzit-o, cât de multe sunt brevetele care au apărut deja, care ar mai putea să apară ca urmare a exploatării sistemelor GNSS dorim ca aceste brevete să poată fi utilizate și exploatate în mod optim și m-ar bucura dacă deținătorii brevetelor ar fi și ei majoritatea lor uh, europeni. Și aici trebuie să vedem care sunt uh, acele riscuri care ar putea să apară. Trebuie, doamnă Cavada, să ne asigurăm că prin codul de reglementare pe care îl vom oferi, Ehm, vom putea să eh, exploatăm în folosul nostru și în beneficiu nostru aceste noi posibilități. Și nu pot, eh, nu pot decât să subscriu la ce a spus doamna Cavada, că avem nevoie de un control de plin asupra noilor posibilități, eh, un control care să asigure însă și un acces liber, nediscriminatoriu la noile servicii. Ne Abia așteptăm să putem, uh, să putem aborda uh, în mod direct la începutul anului 2014 aceste noi teme Vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns invitației noastre la această mini-audiere și dacă sunteți de acord, doamnă președinte, eu v-aș propune încă de pe acum să continuăm și anul viitor cu astfel de mini-audieri pe această temă. Mulțumesc! de parte de la comisie. Mulțumesc uh, comisiei, mulțumesc doamnei Cavada și domnului Jean-Charles Urcad. Urcad. Am încheiat uh, și acest al doilea grup de discuții. Acum, pentru concluzii, chiar acum la 10 și 35 ar trebui să sosească domnul comisar Tajani, care, din informații sper eu corecte, se pare că de câteva minute a plecat de la sediul comisiei, pentru că s-a desfășurat acolo colegiul comisarilor, așadar, haideți, dacă doriți, să-l așteptăm pe domnul comisar, așadar avem uh, o pauză de 8-10 minute, suspendăm reuniunea, bem o cafea și apoi îl întâmpinăm pe domnul comisar. Mulțumim! Grazie a tutti. Mulțumim tuturor colegilor uh, care sunt de față, oaspeților, raportorilor. Avem printre noi pe domnul comisar Tajani, care a participat anterior la Colegiul Comisarilor, deci n-a putut să vină mai devreme. După cum foarte bine știe domnul comisar, am avut uh, două uh, grupuri de discuții pe teme legate de Galileo. Îi voi da cuvântul imediat domnului comisar ca mai apoi să ne urmăm lucrările. Vă dau cuvântul și mulțumindu-vă pentru prezență. Domnul Tani, mulțumesc, doamna președintă, nu doar pentru invitație, ci și pentru că această comisie dumneavoastră a hotărât să sublinieze importanța pentru politica industrială a întregii activități spațiale a Uniunii Europene. Uh, aș dori, dacă îmi permiteți, să încep prin a sublinia și eu extraordinarul rezultat obținut pe 24 iulie, când am avut, uh, practic, uh, botezul Galileo. Primul test public de funcționare efectuată la instalațiile de la sediu uh, Băileu a avut un rezultat foarte pozitiv. Pentru prima oară am putut uh, să determinăm o poziție la sol cu ajutorul unei structuri integrale europeană uh, conectate la o rețea europeană de stații terestre. Deci e un rezultat nu doar științific sau tehnologic, ci politic. Europa a dat dovadă că știe să gestioneze un sistem uh, prin satelit și că poate obține bune rezultate. Chiar Galileo a depășit GPS-ul american în ce privește prestația, identificând o poziție la sol cu o marjă de eroare inferioară, uh, de, deci mai mică de 2 metri. Un rezultat care depășește orice așteptare bazat doar pe primii patru sateliți deja puși pe orbită. Deci, Galileo va da viață unei mari platforme pentru noi servicii, cu servicii de navigație uh, alături de GPS și compas și va deschide mai ales noi orizonturi și piețe pentru industrii și uh, firme. Și de aici uh, importanța reuniunii de astăzi. Știți că această infrastructură nu este un scop în sine, va avea rezultate tangibile și concrete. Cred că toți am, uh, ne-am putut da seama asta din intervențiile invitaților dumneavoastră. Multe sectoare vor avea beneficii de tras din semnalele Galileo și încrucișarea semnalelor Galileo și Copernicus, de exemplu în caz de protecție civilă, de dezastru natural, datorită sistemului Copernicus vom putea avea uh, o imagine foarte precisă a situației, adică unde sunt distrugeri, unde sunt uh, sinistrați, care trebuie ajutați, unde trebuie intervenit uh, cu tot felul de mijloace și semnalul Galileo va soți aceste, activitatea de ajutor, uh, salvând vieți omenești, uh, permițând o acțiune mai rapidă. Eu uh, insist ca primii, primele servicii Galileo să fie disponibile deja la începutul anului 2015, deci înainte de a fi realizată complet toată infrastructura, după cum se prevăzuse inițial deoarece e vorba de o prioritate politică a mandatului meu și a Comisiei Europene, deci deja să se aplice, să se pună în aplicare Galileo înaintea sau sfârșitului mandatului. Deci, înainte, înainte de a se realiza complet toată constelația de servicii. Potențialul în termen de aplicare este enorm, piața este estimată în sute de milioane de euro și dincolo de independența față de GPS-ul american, utilizat încă de multe sisteme, Galileo, prin aplicațiile sale, va deschide ușile spre noi orizonturi și piețe pentru industrie și imm europene. Serviciile Galileo se vor traduce în noi locuri de muncă calificate, mai multă competitivitate și creștere în Europa, cu un impact economic estimat la vreo 90 de miliarde în ultimii 10 ani, Uh, și zeci de miliarde de investiții deci, uh, pe care le avem în prezent, avem, iată, un avantaj de vreo 80 de miliarde de euro. V-aș informa că deja am reunit întâi la Londra și apoi la Fucino uh, firmele care lucrează pentru realizarea de servicii în domeniul La Londra am organizat un mare eveniment cu Guvernul Regatului Unit, eveniment dedicat utilizării serviciilor Galileo, am organizat uh, un alt eveniment în iulie, spuneam, în Funcino și mai știți că avem și o expoziție itinerantă a Comisiei Europene, European Space Expo, care străbate Europa și înfățișează cetățenilor și, desigur, și firmelor uh, la ce anume ne vor folosi și cum ne vor ajuta semnale Galileo. La Roma am avut un mare succes în prima săptămână din septembrie, în șase zile, mai mult de 55.000 de persoane au vizitat această expoziție organizată de Direcția mea Generală, căruia îi mulțumesc și cu această ocazie. Și oricum, în fiecare zi, fiecare zi a fost dedicată unei serii de întâlniri cu cetățenii, cu întreprinderile ca ei să cunoască rezultatele Galileo. Acum expoziția se află la Vilnius și va continua să străbate Europa ca opinia publică să cunoască uh, politicienii, investitorii, să, toată lumea să cunoască importanța uh, Galileo pentru politica industrială și pentru sectorul industrial. Dar pentru a atinge aceste obiective atât de importante, trebuie să pregătim terenul și datorită finanțărilor pe care le-a rezervat Parlamentul uh, European serviciilor prin nou regulament GNSS, care va fi adoptat uh, luna viitoare, deci datorită acestor finanțări care vor fi dedicate uh, în orizont 2020 acestui obiectiv, vom putea să facem aceste progrese și pentru a avea și mai multe oportunități, Comisia a început un studiu privitor la perspectivele de piață, examinând și posibile măsuri de tip reglementar pentru a favoriza intrarea pe piață și utilizarea Galileo până la sfârșitul anului. Vom avea rezultatele și nu excludem o măsură legislativă nouă în acest sens. Un exemplu pe care vreau și pot să vi-l dau, pentru că nu, nu plecăm de la zero. E propunerea de lege recent adoptată care prevede că vor fi montați receptori pentru activarea serviciilor e-call și vor beneficia de semnalul Galileo. Deci este un stimulant pentru toate, toți uh, producătorii să-și uh, modifice produsele ca să fie compatibile cu Galileo. Este un semnal important care cu siguranță va contribui la deschiderea de noi piețe pentru acest proiect comunitar. De aceea solicit Parlamentului să susțină această propunere care împoartă semnătura și cea a colegiului de comisari. E la, eh, valabil discursul meu și pentru Copernicus, care are aplicații, care deja ne furnizează informații precise pentru monitorizarea schimbărilor climatice și pentru mai bună gestionare a eh, catastrofelor naturale. După cum vedeți, sunt semnale încrucișate Galileo și Copernicus, care vor putea să aibă rezultate extraordinare și pentru a salva vieți umane, deci să accelerăm uh, activitatea de ajutor acestor oameni. Datorită susținerii Parlamentului, care mulțumesc și mulțumesc președintelui, acest proiect a, uh, s-a întors printre proiectele finanțate de programe uh, din fondurile comunitare, însă trebuie adoptat urgent regulamentul. Săptămâna trecută m-am întâlnit uh, cu doamna președinte Sartori, cu domnul Prodi și câțiva raportori din umbră pentru a solicita o procedură accelerată știu că sunt teme complicate cu programul multianual sau politica datelor, dar sunt încrezător că se va putea ajunge la un acord în termen foarte scurt. În plus, am intenția să fac în așa fel încât santinelele A și B să poată fi lansate cât mai curând posibil. De aceea, am solicitat direcției mele generale să uh, adopte o procedură accelerată și să-mi prezinte uh, cât mai curând posibil un calendar pentru a lansa aceste două santinele. Și dacă tot vorbim de calendar, vreau să profit de ocazie ca să vă informez în ce privește Galileo, programul de lansare. Acum uh, o săptămână m-am întâlnit cu Jean-Jacques Dandin ca să mă ducă la zi cu infrastructura și furnizarea de servicii de poziționare și domnia sa m-a asigurat că, deși există dificultăți tehnice uh, de care se izbește o uh, firmă nemțească ce se ocupă cu asta, ESA va putea prezenta până la 3 octombrie un calendar cu noile date de adornare. Mi-a garantat că asta nu va uh, Uh, avea un impact asupra primelor servicii care vor fi disponibile așa cum a fost prevăzut între sfârșitul lui 2014 și începutul lui 2015. Oricum, am intenția ca în următoarele săptămâni, după ce voi avea la dispoziție toate informațiile, să convoc o reuniune a Galileo, uh, a grupului interinstituțional Galileo, ca să aducem la zi, să informăm Consiliul și Parlamentul în legătură cu ultimul calendar care va fi furnizat de Agenția Spațială Europeană ESA. În concluzie, aș dori să subliniez potențialul lui Galileo, Copernicus pentru tinerii cercetători și întreprinzători, start-up și IMM-uri uh, în care sunt implicați tinerii vor fi evoluțiile naturale ale uh, programului spațial și vă citesc cazul unei tinere cercetătoare Universitatea La Sapienza Roma, unde am studiat și eu, nu pe aia sunt așa de buni ei, dar are un software inovativ pentru codificarea semnului Galileu. Deci o invenție uh, care va beneficia de aceste programe, la care tinerii sunt foarte atenți și Galileo și Copernicus, repet, vor să fie un laborator de cercetare și inovare industrială cu oportunități de creștere și muncă pentru creierele noastre tinere, să fie un instrument puternic uh, pentru politica de competitivitate și creștere, cu ajutorul căreia noi intenționăm să ieșim din criză și aș, mi-aș dori ca și Consiliul European din februarie, dedicat politicii industriale, s-a spus deja președintelui Barroso, ca să se discute la acest Consiliu, sper, și sectorul industriei spațiale și pe lângă uh, acordul fiscal, să existe și un fel de acord industrial uh, uh, pentru o mai bună guvernanță a politicii de reindustrializare a Uniunii Europene, după cum chiar ieri au solicitat cele trei organizații principale din sectorul industrial european, nemții, francezii și italieni. Și din nou mulțumesc Comisiei pentru Industrie și Parlamentului pentru susținerea acordată, pentru o nouă politică industrială modernă, competitivă și care să respecte și mediul înconjurător în Europa. Mulțumesc, domnule comisar, spune președinta. Acum uh, continuăm uh, lucrările normale ale comisiei și dacă doriți, dacă avem întrebări, da, câte un minut fiecare, vă rog, uh, ca să poată și răspunde domnul comisar. Vedem, are cineva vreo întrebare? Nu, toți sunt extraordinar de satisfăcut de cuvântarea domnului comisar, căruia mulțumim din nou pentru prezență și va reveni alături de noi atunci când va solicita comisia acest lucru și când vom considera și noi util și oportun. Noi și domnul comisar, desigur. Mulțumesc și pe curând! Bine, iniziamo i lavori della Commissione. reîncepem uh, lucrările noastre. Colegul Frank este prezent. Um, dânsul este raportor pentru CARS 2020. Dau imediat. Avem la dispoziție pentru această dezbatere 45 de minute. Și dau imediat cuvântul domnului raportor pentru își prezenta proiectul de raport. Vă rog, domnule Post. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Mai întâi aș dori, dacă îmi permiteți, uh, să prezint contextul a ceea ce urmează să facem noi. Abordăm strategia europeană pentru automobile, uh, CARS 2020, pentru a ne da părerea. Această industrie autoturismelor uh, este un simbol al economiei europene și cristalizează atenția cetățenilor și a mass media din 2008. Noi trebuie să um, aducem aici uh, interesul cetățenilor uh, noștri, de aceea aș dori ca textul meu să aducă o reală valoare adăugată în dezbatere. Bineînțeles, acest text nu va avea nu, uh, nicio valoare obligatorie prin lege, dar ne putem concentra pe mesajul pe care vrem să-l transmitem, simplu, concis și accesibil pentru toți cetățenii și pentru toți întreprinzătorii. Obiectivul nostru este acela de a păstra locurile de muncă, cunoștințele și instrumentele de producție în Europa. Trebuie să ne fixăm priorități dincolo de ideologiile politice. După părerea mea, politica noastră trebuie să fie în serviciul inovării și să apărăm inovarea. Trebuie să promovăm ideile care creează, pentru că inovarea este și va rămâne singurul avantaj comparativ pe care îl are Uniunea Europeană față de restul lumii. Deci, în loc să ne culcăm pe lauri, haideți să ne gândim cum putem să ne relansăm. Haideți uh, să regândim totul, așa cum au făcut-o Statele Unite în sectorul autoturismelor și toată lumea a văzut că aceasta a fost o reușită pentru ei. Vedem astăzi rezultatele. Europa nu mai trebuie să fie considerată de concurenții noștri ca frumoasa din pădurea adormită sau un personaj naiv în industria autoturismelor. Trebuie uh, să gândească și să fie unită. Înainte de a vă evoca ideile mele, doresc să vă prezint o informație îngrijorătoare ca premisă. Supracapacitatea industrială în domeniul autoturismelor și restructurările dureroase sunt fenomenele majore ale acestei crize. Și factori și consecințe. Și planul de acțiune rămâne foarte vag în acest sens, precum și în legătură cu diferitele mutații structurale ale cererii. Deci, vă rog să ne identificăm um, punctele slabe. Altfel, cum putem reacționa eficace la criză, ca și cum un medic ar face un diagnostic fără a consulta pacientul? Uh, criza nu afectează în același fel producătorii, segmentele de piață, produsele și diferitele ramuri. Dar, având în vedere că există o, că faptul că criza încă uh, în trecut uh, nu a afectat anumite mărci, astăzi practic toată lumea este afectată. Trebuie să lansăm idei pentru viitor, dar cu precauție, pentru că nu știm cum va evolua de fapt piața. Și toate aceste promisiuni vor fi în van dacă nu facem față provocărilor urgente pe care le-am evocat. Îmbunătățirea guvernanței politice. E nevoie de voluntarism politic. Trebuie să cerem un program de acțiune pe termen scurt la nivel politic. Cu acest nou capitol pe care îl introduc, am dorit să ne punem întrebările corecte. Care este situația astăzi? Am atins cel mai bun nivel de coordonare? Am folosit un maxim de mijloace la nivel european pentru a intra în concurență cu restul lumii? Ce putem face la nivel politic mai ales în legătură cu convergența socială și fiscală în Uniunea Europeană. Ce sacrificii trebuie să facem pentru a reuși acest lucru? De ce să nu ne inspirăm din metodele care au funcționat în Europa, cum ar fi industria aeronautică sau, sau cea spațială și funcționează parțial în restul lumii? Trebuie să ne îmbunătățim poziția pe piețe, în Europa și în afara ei. Pe piața internă trebuie să protejăm mai bine drepturile de proprietate intelectuală și industrială și secretul în afaceri și să anticipăm standardizarea produselor înainte de apariția lor pe piață și pe piața externă mai ales, trebuie să ne mai aruncăm praf în ochi, să impunem reciprocitatea în relațiile noastre comerciale, um, să identificăm în momentul negocierii acordurilor toate consecințele pozitive și negative asupra competitivității sectorului, să ne impunem standardele la nivel internațional pentru a, ca nu alții să ne dicteze condițiile și haideți să ajutăm mai mult IMM-urile să se extindă la, nivel internațional. Apoi, haideți uh, să eliberăm fonduri. Comisia a făcut propuneri bune pentru finanțarea cercetării, dezvoltării și noi tipuri de finanțări, cum ar fi um, cel modelul Business Angels. Dar eu cred că uh, politica concurenței trebuie să fie în interesul economiei și nu invers. Așa cum o fac concurenții noștri, trebuie să dăm oxigen întreprinderilor, mai ales în, în momente de criză. Apoi, reglementarea trebuie să fie mai reactivă. E nevoie de o reglementare inteligentă. Comisia a înțeles bine acest lucru. Trebuie să fim capabili să analizăm efectele oricei noi eh, norme asupra competitivității sectorului automobil Trebuie ca reglementarea să fie mai simplă, mai previzibilă, pentru a asigura pe investitorii care de multe ori se retrag din cauza lipsei noastre de coerență. În fine, să nu uităm elementul cheie al reușitei noastre, resursele umane. Mă bucur de propunerile comisiei, bineînțeles, dar constat că piața muncii se află în decalaj cu nevoile sectorului. Deci, Trebuie să îmbunătățim formarea continuă a lucrătorilor pentru a anticipa cererea uh, din viitor. Bineînțeles, este de competența statelor membre, dar este datoria noastră să insistăm asupra acestui criteriu, dar trebuie să recunoaștem și că trebuie să îmbunătățim dialogul social în diferite domenii de activitate și în diferite întreprinderi. Dragi colegi, soluția pentru uh, industria automobilă este mai multă Europa cred că criza este prea gravă pentru a nu fi uniți. Avem nevoie de o răspuns, de, de o soluție comună și de o majoritate clară în Parlament pentru a da greutate, substanță mesajului nostru. Iată, dragi colegi, ce am dorit să vă spun și, bineînțeles, aștept acum uh, cu interes intervențiile dumneavoastră și apoi, bineînțeles, amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc colegului Proust! Are cuvântul acum domnul Gherec, vă rog. Dziękuję bardzo. Szanowni koledzy, w związku ze złą sytuacją i stale pogarszającą Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc, stimați colegi. Având în vedere situația actuală din industria producătoare de automobile europeană, Comisia a făcut uh, a prezentat comunicarea ECARS 2020, la care răspundem și noi printr-o propunere de rezoluție acum. Uh, s-a constatat o scădere a cererii pe piețele, uh, pe piețele europene de la 17 milioane de unități la 12 milioane de unități anual. Și atunci trebuie să ne întrebăm se datorează toate acestea crizei economice, pentru că în Statele Unite, de pildă, uh, dezvoltarea a fost, evoluția a fost chiar în sens invers, de la 13 milioane la 17 milioane de unități pe an. De ce piața europeană, care este doar la, uh, pe jumătate atât de mare cât, uh, cât este piața americană, de ce piața europeană se luptă atât, cu atâtea dificultăți. Eu sper că raportul uh, ne va oferi răspunsuri uh, satisfăcătoare și îl felicit pe raportor pentru proiectul său. Eu cred că comunicarea Comisiei conține prea multe greșeli, o suprasimplificare a lucrurilor care se rezumă doar la producătorii de pe piața europeană și care nu are o vedere generală, olistică asupra problemei. Nu poți uh, să decuplezi industria constructoare de automobile de restul uh, sectoarelor industriale, uh, de exemplu, de furnizori de subansamble și piese pentru industria automobilelor. Um, avem o problemă așadar care este mult mai extinsă, care are implicații și în ce privește ocuparea forței de muncă, respectiv șomajul în ramurile industriale conexe. L-am auzit și pe domnul comisar Tajani, care uh, ne, spune, ne spunea că există o dorință și o voință politică de a uh, revigora economia prin noi politici industriale. Dar în declarația de expunerea motivelor, uh, se vorbește și de lipsa unor definiții uh, corecte și complete. Ce este, de fapt, o întreprindere europeană și noi ar trebui să susținem o industrie uh, europeană, pur europeană, constructoare de mașini sau, sau ar trebui să susținem mai degrabă inclusiv producători global activ pe piețele europene. adică modul în care uh, vom uh, defini uh, pașii pentru viitor în mod strategic, trebuie să țină cont de aceste diferențieri. Și, în același timp, o strategie mixtă care, care include prea multe dintre aceste distincții ar putea să ne încurce mai mult decât să ne ajute. Cam atât aș avea de spus. Oricum, documentul raportorului ne oferă posibilitatea să oferim răspunsuri cât se poate de interesante prin amenamentele pe care membrii le depun. Și acest uh, exercițiu este cât se poate de important atât pentru noi cât și pentru Comisie. Da, Doamna Vălean. Yes, uh, thank you. Thank you, Chair. First of all, Mulțumesc, domnule doamnă președinte. Vreau să salut în primul rând acest proiect de raport pentru că sublinează foarte bine preocupările stârnite de grupul la nivel înalt, CARS 21, deși Comisia a propus probabil un pas în calea cea bună. Dar, din păcate, nu a ajuns la un set uh, complet de concluzii. De aceea eu uh, felicit raportorul pentru că a făcut un efort ca să adauge uh, instrumente și mecanisme de coordonare pentru o politică industrială care chiar să fie în beneficiu fabricanților europeni. Dincolo de oportunități și pericole, uh, planul de acțiune ar trebui să se concentreze mai mult înspre o mai bună coordonare de către Comisia Politicilor pentru Industria Auto, fie că vorbim de climă, ocupare, comerț extern. Aici uh, aș spune însă că eu nu cred că Comisia are nevoie mai de mai multă putere, uh, ca să, nici nu are nevoie de, de legislație suplimentară. Informațiile, informațiile sunt puse la dispoziție, problemele se cunosc de mult, toți actorii au nevoie de certitudine juridică, de coordonare politică și de acțiune. De aceea, cred că e bine să ne asigurăm că acest plan de acțiune CARS 2020 uh, uh, va face exact ceea ce se spune. Printr-o piață unică completă putem să ne ocupăm de competitivitate, să reducem birocrația și să acționăm mai rapid. Cred că, în general, putem ajunge la un teren comun și să avem și un acord foarte bun și sper că așa se va și întâmpla. Mulțumesc! Grazie. La parola Monsieur Shadow. Mulțumesc. Acum domnul Shadow. Merci, Madame la Présidente, et, et, et merci. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorului pentru acest raport care este, cred, important Sunt în general de acord cu constatarea raportorului, dar nu neapărat cu toate concluziile trase. Când raportorul spune și are dreptate că astăzi avem supracapacități structurale în sectorul uh, autoturismelor, nu cred că soluțiile pe care le aducem sunt cele corecte, pentru că majoritatea statelor membre aduc răspunsuri conjuncturale la această problemă, adică încercăm să menținem nivelul uh, cumpărării de autoturisme prin prime. Și astfel, industria automobilelor în Uniunea Europeană, practic, este sub perfuzie um, din partea domeniului public, dar astfel nu rezolvăm criza în uh, această industrie. Uh, și până la urmă statele membre se regăsesc deseori martori pasivi uh, ai închiderii unor uh, situri de producție din lipsă de reacție. Uh, și eu cred că Europa are un rol enorm de jucat tocmai aici, anume să oferă o strategie coordonată de uh, ieșire în această situație de supracapacități, încercând să reorienteze o parte din aceste capacități spre alte sectoare industriale. De exemplu, s-a vorbit despre vehiculele mai ușoare, dar vedem că interesul nostru este să avem o strategie, pe de o parte, în siderurgie pentru oțelurile cu valoare adăugată mare, mai ales cele ușoare, și pe de altă parte, în domeniul autoturismelor, pentru producătorii de echipamente, Uh, sau de piese, există meserii în domeniul industrial care permit exploatarea energiilor uh, regenerabile, energiilor eoliene sau fotovoltaice și avem în Uniunea Europeană exemple de întreprinderi care au reușit să supravegheze pentru că s-au reorientat pe domeniul energiilor regenerabile. Deci, cred că am putea fi mai expliciți în legătură cu sectoarele sau pentru tipurile de transport care ar fi utile pentru industria turismelor. Încă un exemplu. Astăzi, multe orașe în Europa um, cumpără autobuze cu emisii zero, fie că e vorba de Bruxelles, de Frankfurt sau de alte orașe și aceste autobuze sunt produse de un uh, grup uh, chinez BYD, un grup care uh, producea baterii și care um, a hotărât să, să producă autobuze electrice care acum sunt în concurență cu altele, cu altele, cu cele europene. Și mă întreb de ce um, întreprinderile noastre nu reușesc să inoveze mai mult și mai bine pentru a ocupa uh, segmente de nevoi în transporturi pentru a valoriza aceste fabrici, aceste uzine, uh, situri industriale, pentru a menține locurile de muncă, uh, dar pentru a menține în viață și uh, producătorii de echipamente și piese. Apoi, cred că un element trebuie clarificat. E vorba de articularea între industria autoturismelor și reglementare. De ani de zile, dezbatem, avem divergențe în legătură cu interesul reglementării în industria autoturismelor, mai ales în ceea ce privește sobrietatea uh, și impactul legislației privind emisiile asupra industriei. De multe ori, statele membre urmează poziția grupurilor industriale care au și strategii de globalizare, de delocalizare, de restructurare și de multe ori ascultă ce au de spus uh, grupurile cu cea mai mare forță, mai ales cele germane și mă surprinde faptul că, în ceea ce privește reglementarea, uh, protecția și politica industrială sau chiar în comerțul internațional, pentru a prezenta lucrurile în mod simplu, fără a vexa pe nimeni, uh, are de câștigat diplomația Mercedes. Și văd cum întreprinderii franceze sau italiene nu reușesc să spună cuvântul în Asociația Producătorilor de Autoturisme și care se lasă acaparate de logici care nu sunt cele ale interesului general în domeniul autoturismelor în Europa. Și mă mir că nu spunem mai multe în legătură cu inovarea, pentru că sunt lucruri uh, interesante pentru consumatori, uh, pentru piața energiei uh, și se dă de lucru producătorilor, industriei automobile. Deci, eu cred că trebuie să integrăm mai bine presiunea acestui cerc virtuos între inovare și industria autoturismelor. Mulțumesc, are cuvântul acum colegul Brezina. Vă mulțumesc. aș dori să mulțumesc și eu domnului raportor pentru raportul său. Sunt de acord că industria autoturismului este una dintre cele mai importante din Europa, dar într-o mare parte a documentului anumite aspecte sunt ignorate și ca rezultat scade cererea de autoturisme europene. Și o parte a problemei este faptul că, bineînțeles, criza a făcut să scadă cererea. Doamnelor și domnilor, trebuie să acceptăm că și noi suntem de vină. Ce a făcut Uniunea Europeană? Ce a făcut Parlamentul European pentru îmbunătățirea competitivității industriei autoturismelor în Europa. Investim masiv în, uh, în industria, uh, în uh, energiile regenerabile și totuși prețurile energiei au crescut mult. Și apoi avem uh, această ambiție, aceste obiective legate de emisiile de dioxid de carbon, sunt uh, obiective extrem de ambițioase, cele mai ambițioase din lume, dar asta costă. Și autoturismele noastre costă scump tocmai din această cauză, pentru că sunt tehnologii scumpe țara mea um, este un producător uh, major de autoturisme în Uniunea Europeană și în uh, Republica Cehă, când discut cu managerii de la Skoda, aceștia îmi spun că dacă nu ar exista piața asiatică, Skoda uh, s-ar afla într-o situație și mai dificilă. Eu cred că a venit vremea să ne reducem ambițiile, pentru că de multe ori sunt contraproductive. Eu sunt pentru inovare, pentru noile tehnologii, dar în acest caz eu cred că trebuie să reevaluăm lucrurile în mod realist. Să nu mai punem căruța înaintea boilor și să nu Uh, cerem tehnologii care nu sunt încă la maturitate, pentru că problemele industriei autoturismelor astăzi sunt datorate sau nouă și acțiunilor noastre, sau faptului că nu am reușit să prevenim o parte din dezastru. Grazie, președinte. Domnul Berto, mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu atenție prezentarea raportului și mai ales la în ceea ce privește pasajul în care se vorbește despre diferența dintre piața europeană și cea americană, îmi permit să subliniez un aspect care este, după părerea mea, important și cred că Uniunea Europeană poate să facă ceva aici. Dincolo de inovarea tehnologică și industria autoturismelor, cu siguranță din motive de mediu, comerciale și așa mai departe, uh, va acționa, trebuie să nu uităm inovarea în comercializarea autoturismelor. În Statele Unite este promovat, promovat folosirea autoturismelor uh, în legătură cu posedarea autoturismelor. Fac această referire pentru că în toate statele membre ale Uniunii Europene există birocrație legată de posedarea de autoturism ca bun mobil înregistrat, care face dificilă comercializarea autoturismelor prin instrumente mai rapide. Mulți ar putea cumpăra sau folosi alt autoturism, altul decât cel uh, pe, al căror proprietari sunt, pentru că în timpul săptămânii au o exigență și în weekend altă exigență. Autoturismul electric poate fi folosit la anumite ore ale zilei și mașina mai mare ar putea fi folosită la alte ore ale zilei. Deci, iată, este nevoie, vorba de um, un raționament în legătură cu Uh, modul în care este văzută posedarea autoturismelor și ar putea permite o, o folosire diferită a auto, diferitelor autoturisme și s-ar putea folosi, un, crea un nou raport, o nouă relație între utilizator și autoturism, care nu trece neapărat prin posedarea tipică culturii europene, ci um, prin conceptul de folosire al autoturismului, concept tipic uh, culturii americane. Mulțumesc! Prego. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Belet. Eh, graag een eh, paar bemerkingen in het eh, Nederlands. En ik ga... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă uh, voi vorbi neerlandeză, limba mea maternă. Nu vreau să repet ce s-a spus până acum, vreau să-i mulțumesc domnului Prust pentru multe abordări foarte pozitive pe care le susțin în marea lor majoritate. Am câteva observații suplimentare însă. Trebuie să avem în vedere și contextul, adică ajutoarele directe ale Uniunii Europene pentru uh, Uh, au, au industria constructoare de automobile. Noi nu le favorizăm pe acestea, dar trebuie să ținem cont de ele. Doamnă președinte, strategia cu privire la combustibile alternativi este foarte importantă. Uh, trebuie extinsă infrastructura pentru autovehiculele uh, cu propulsie electrică foarte mulți uh, sceptici încă se îndoiesc de oportunitatea extinderii acestei rețele, dar dacă noi vrem să ne asumăm un rol de lider, atunci acesta este domeniul în care ar trebui să pășim înainte în primul rând. Și uh, programul Comisiei este foarte ambițios. Este de altfel și bun pentru industria constructoare de automobile. Domnul Tajani a vorbit mai înainte de uh, programul Galileo, care este strâns legat și de ICOL. Și aici trebuie să fim prudenți, adică să nu exagerăm, să nu fim prea ambițioși, prea orgolioși, să nu supraîncărcăm sectorul cu prea multe limitări și restricții. Dar cred că legătura dintre ICOL și Galileo este o inițiativă binevenită și noi trebuie să susținem această inițiativă. Și legătura cu așa numitele orașe inteligente, smart cities, este importantă. Inovarea nu trebuie să ne scape Trebuie nu doar să susținem IMM-urile, ci într-un context mai extins să, uh, uh, să lansăm și măsuri și cadre de dezvoltare pentru uh, măsuri inovatoare. La punctul 34 al raportului domnului Prus se vorbește despre costurile energiei, costurile energetice pentru producători. Aici cred că putem să ne comparăm foarte liniștit cu competitorii noștri din Japonia și Statele Unite. Uh, dar constatăm că în Uniunea Europeană uh, energia încă este mult prea scumpă și trebuie să transmitem un semnal foarte clar atât Consiliului cât și Comisiei că e nevoie de propuneri novatoare în legătură cu unele aspecte fiscale, cu, uh, care să influențeze în sensul scăderii prețurile de energie. Iar în ce privește politicile comerciale, amintite și de domnul Prost, uh, mă gândesc că bună oră la uh, uh, acordul liber schimb, acordul comercial cu Corea de Sud. Aici am pierdut multe șanse. Eu cred că tocmai de aceea trebuie să fim mai atenți la aceste noi acorduri comerciale, cum se preconizează cel cu Japonia, adică să nu admitem situații defavorabile constructorilor de automobile europeni. Mulțumesc. Are cuvântul Comisia Europeană. Cine, cine reprezintă Comisia Europeană? Nimeni? Nessuno deci prezente pe la Comisia. Foarte bine, se pare că nu e nimeni din partea Comisia, atunci domnul Prust are din nou cuvântul. Mulțumesc. Da, îmi pare foarte rău că nu e nimeni de la comisie, ca și vreau să știu ce reacție au ei uh, în legătură cu raportul meu și în legătură cu intervențiile colegilor mei. Sigur că am uh, ascultat uh, foarte atent ce au avut de spus unii și alții și au fost intervenții de calitate. Oricum, este un subiect care pasionează lumea și interesează lumea, pentru că sunt mize importante în joc. Aș spune că acest uh, raport, cred eu, că este doar o etapă. Eu sigur că am ascultat uh, ce a spus, de exemplu, domnul Jadot în legătură cu mai multă precizie în uh, regulament. Poate să insistăm mai mult pe capitolul inovație, cercetare și, desigur, că vă stau la dispoziție în continuare. Vom conlucra cu toate grupurile politice ca să ducem la bun sfârșit acest raport voi citi foarte atent, voi lua în considerare amendamentele noastre, pentru că eu insist că dacă vrem să dăm un semnal credibil partenerilor externi, cred că prin acest raport trebuie să avem cea mai mare majoritate posibilă în Parlamentul European. Oricum, mulțumesc uh, raportelor din umbră și tuturor celor care au luat cuvântul în această dimineață, că au îmbogățit dezbaterea și raportul. Mulțumim, uh, domnule Prost. Reamintesc, uh, data limită de depunere a amendamentelor este miercuri, 25 septembrie, la amiazi. Și apoi, probabil, votul de la ITRE va avea loc pe 14 octombrie. Mulțumesc și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Da, astăzi văd că sau uh, am luat-o noi repede sau oaspeții noștri sunt, uh, vin prea târziu. Oricum, uh, încă 5 minute de pauză în aștepta domnului Lău. Se prevăzuse că urma să înceapă la 11.45. Deci suntem, am, ne-am mișcat noi prea rapid. Mai așteptăm 5 minute până să vină domnul director general de la Direcția Generală Energie. e apoi lector. mi discussione. Bene, riprendiamo i nostri. Haideți să reluăm ședința. A sosit spre proiectele de infrastructură energetică de interes comun. Dau imediat cuvântul domnului Lau și apoi, bineînțeles, colegilor, dacă doresc, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, bună dimineața tuturor deputaților mă adresez astăzi dumneavoastră pentru că pe 10 octombrie Comisia va adopta un act delegat. Știu că nu vă place deloc să vorbim despre acte delegate aici la Parlament, că... dar acesta este un pas important în adoptarea unei liste de proiecte de interes comun pentru dezvoltarea de infrastructură în domeniul energetic în Europa, mai ales în domeniul interconectării între statele membre. Și Parlamentul a jucat un rol decisiv în adoptarea liniilor directoare pentru proiecte, dezvoltarea proiectelor de infrastructură prin regulamentul uh, rețelelor transeuropene ale energiei, pe care l-am adoptat uh, în mai în acest an. And Council adopted uh, objective criteria. Și cele trei instituții europene au adoptat uh, criterii transparente și obiective pentru a vedea care proiecte trebuie să primească statutul de proiect de interes comun. în uh, regulamentul anterior care privea rețele transeuropene, am ajuns la o situație în Europa unde aproximativ 600 de proiecte au fost identificate ca fiind de interes european. Însă, de fapt, erau complet izolate, pentru că, practic, erau proiecte propuse de fiecare stat membru. În urma unui soi de târguieli și până la urmă s-a ajuns la o listă care ne-a permis să avem anumite priorități, dar uh, n-a reușit de fapt să impulsioneze crearea unor infrastructuri majore mm, în Europa. Deci procesul care ne aflăm astăzi a început cu dezvoltarea unui acord asupra 12 uh, coridoare prioritare. Nu le voi menționa pe toate, dar vă închipuiți că e vorba de interconectarea nord-sud eh, și apoi Europa centrală și de est și de sud-est. Eh, planul de interconectare cu Baltica, eh, rețeaua offshore de la Marea Nordului, rețelele inteligente și autostradele energie, apoi în gaz, conectarea nord-sud, și în uh, Europa de vest și de est, vă puteți imagina că pe baza um, istoriei uh, noastre, toate conexiunile din ga- de, de gaz virtualmente erau de la est la vest. Deci, uh, din punct de vedere reglementar, era foarte dificil să inversăm tendința prin pachete de piață internă, plus această propunere de a promova și pune pe prim plan interconexiile nord-sud, vom avea o piață mult mai integrată și dinamică a gazului. La electricitate deja avem 17 din 28 uh, de piețe cuplate. Însă aceste priorități pentru interconectare sunt vitale ca să ne asigurăm uh, că există securitatea furnizării și uh, concurența și există și că sunt și promovate. Procesul acum prin care regulamentul a prevăzut dezvoltarea unei liste de proiecte a fost că am încercat să conectăm fiecare proiect la unul din aceste coridoare principale și să ne asigurăm că proiectele în cauză cuprindeau beneficii pentru cel puțin două state membre că ducea la mai multă concurență, la securitatea provizionării și că erau și durabile. Și chiar uh, dinainte adoptării formale a regulamentului, uh, promotorii și grupurile regionale au început deja să se întâlnească și să încerce să accelereze procesul ca să se asigure că am, uh, vom avea timpul de a dezvolta o listă de proiecte bază, pentru un impuls, pentru a uh, îmbunătăți infrastructura în Europa. Și vă reamintesc că uh, ne-am concentrat atenția în regulament atunci când a fost el adoptat la nivel european, în primul și în primul rând, uh, în a asigura această conexie directă între proiect și legăturile sale strategice. Și în al doilea rând, ca autoritățile de reglementare la nivel național să fie de acord să privească proiectele nu doar pe bază națională și pentru beneficiul fiecarei țări în parte, ci să se așeze la aceeași masă și să vadă care uh, proiecte sunt importante la nivel regional. Nu orice fel de interconectare e un lucru bun, dar foarte multe dintre ele uh, cuprind uh, soluții naționale mai costisitoare decât ce se poate realiza prin interconectare. Și asta a fost baza muncii între promotori, instituții financiare și autoritățile de reglementare și operatorii sistemelor de transmisii la nivel național și statele membre. Toate acestea au fost grupate în așa numitele grupări regionale pentru a face propuneri uh, către Comisie în legătură cu care anume proiecte ar trebui să afle pe lista finală. Am început cu consultări pe scară largă, pe baza muncii uh, rețelei de operatori de transmisie în Europa, plus uh, consultare în legătură cu care anume proiecte ar avea Uh, cea mai mare valoare. Am început cu aproximativ 750 de proiecte propuse, dar până la urmă am ajuns la aproximativ 250, de fapt mai precis 248. Această listă de 248 de proiecte va fi supusă atenție Parlamentului uh, spre examinare în procedura actelor delegate. Cu probabil uh, un termen de două luni, posibil extins la patru luni. Lista conține 248 de proiecte, după cum spuneam, dar în același timp aceste proiecte în sine uneori sunt legate între ele. Deci avem uh, mai mult de 100 de proiecte care reprezintă grupări de proiecte, grupuri de proiecte. Însă, dincolo de asta, sunt 248 de proiecte individuale. Uh, predominant electricitate și gaz reprezintă aceste proiecte. Munca grupărilor acestora legionare va permite acestor proiecte, dacă vor fi adoptate de Consiliu și Parlament, pe baza uh, deciziei luate de comisie prin act delegat, înseamnă că aceste proiecte să fie eligibile pentru uh, pentru acordarea de subvenții, Parlamentul a spus că 3,5 ani este limita legală pe principiul uh, ghișeului unic, care uh, autoritățile de reglementare să uh, cadă la un acord în legătură cu alocarea costurilor și beneficiilor, să vadă care va fi și rata beneficiilor pentru fiecare și apoi, în, în principiu, aceste proiecte Eh, înseamnă unda verde pentru finanțarea facilității conectare Europei. E vorba de un bilet însă, de, de undă verde, de un bilet de intrare, dar nu și un bilet de ieșire. Deci un proiect de uh, interes comun eh, îndeplinește condițiile pentru a fi subvenționat din fondurile facilității conectarea Europei. Dar trebuie să existe și o concentrare de finanțare europeană pe acele proiecte care într-adevăr au nevoie de bani publici din surse europene. Asta sigur are legătură cu proiectele uh, transfrontaliere, mai ales proiectele unde securitatea aprovizionării și eliminarea izolării uh, sunt elemente vitale. Deci chiar dacă aceste proiecte în mod predominant vor atrage uh, subvenții uh, de tip comercial și regulamentul uh, oferă certitudinea statutului proiectului uh, pentru toți investitorii privați și de asemenea și uh, certitudinea în ce privește regimul de reglementare și eliminarea întârzierilor. Acum se pune întrebarea dacă listele vor fi permanente. Nu, ele trebuie revizuite odată la 2 ani și oricum un proiect care nu uh, trece prin uh, etapa evaluării impactului de mediu sau într-un anumit fel nu este conform cu legislația europeană, va fi retras de pe listă. Uh, pentru moment, pe baza muncii efectuate la grupările regionale și de către comisie cu statele membre și experții, nu credem mai mult de, ca să spun așa, o mână de proiecte din cele 248 uh, vor fi date deoparte în următorii doi ani. Totuși, există proiecte de pe listă care, hai să spun așa, încă n-au ajuns la maturitate. De exemplu, în zona Baltică există acolo proiecte concurente pentru a uh, pentru a furniza gaz chefiat în Marea Baltică, dar pentru moment nu există un acord în acest sens între promotori și statele membre eh, și operatori în legătură cu eh, locul care va fi ales pentru proiect. Sperăm că se va lua acea decizie, dar dacă nu se ia, mm, asta e o sursă de preocupare și vom vedea ce se va întâmpla. Bun, mă opresc, doamnă președinte. Știu că Parlamentul este foarte interesat uh, de această listă și am avut multe contacte bilaterale în legătură cu proiectele de pe listă și sunt convins că aceste contacte vor continua pentru a finaliza lista care va fi adoptată de către Comisie pe data de 9 octombrie. Mulțumesc. Președinta, mulțumim domnului Filip Lou și acum are cuvântul domnul raportor Corea de Campos. Vă rog. Muito bem, Amália Sartori. Eh, muito obrigado, Filipe, por eh, a sua presença aqui. Mulțumesc, doamna Maria Sartori, și mulțumesc eh, invitatului nostru, Filip Lou, și aș dori să spun în primul rând două lucruri. Aș dori să spun că e un lucru foarte bun justiției, dar și din punctul de vedere al transparenței tranzacțiilor, această prezentare pe care tocmai ne-ați făcut-o. Aș dori ca peste un an sau chiar după șase luni uh, să aibă loc o nouă comunicare între Parlament și Comisie în legătură cu uh, situația avansării acestui subiect foarte important. Doresc să profit de ocazie pentru a spune Comisiei că, în calitate de raportor, eu uh, nu am poziție uh, uh, preconcepută legătură cu actele delegate. În acest caz, actele delegate sunt necesare. Nu putem să ne descurcăm fără, descurcăm fără ele. E adevărat plac mult de obicei actele delegate, dar în cazuri ca acesta, actele delegate sunt necesare. Felicit Comisia pentru tot ceea ce a făcut, pentru că Comisia a fost gata să acționeze înainte chiar de adoptarea regulamentului. Apoi regulamentul a fost adoptat, s-au înregistrat uh, întârzieri uh, din uh, cauza redactării uh, textului la nivel juridic și până la urmă s-a avansat. E adevărat că Comisia și-a făcut treaba, și-a făcut lecțiile, să zicem, și 150 de proiecte s-a ajuns la 248 în anumite clastere și există regiuni care încă suferă de suprapuneri între proiecte. Eu aș avea o întrebare. Una, unul dintre aspectele cele mai dificile pentru adoptarea acestui regulament de către Consiliu mai ales a fost nevoia de a reduce termenele pentru adoptarea proiectelor, adică perioada maximă în care statele membre trebuie să se pronunțe în legătură cu proiectele. director general, dacă aveți deja informații în legătură cu modul în care merg lucrurile, dacă condițiile s-au îmbunătățit pentru a permite, a permite să scadă această perioadă. Doamna Vălean, vă rog. Yes, thank you, first of all. Mulțumesc. Domnule Leu, vă mulțumesc pentru prezentare. Vă mulțumesc pentru uh, prezentarea proiectelor uh, și uh, a procesului de selecție, având în vedere că piața internă a energiei trebuie să fie finalizată până în 2014, ar fi util să avem mai multe informații de la Comisie în legătură cu situația acestor uh, proiecte și calendarul prevăzut pentru punerea lor în aplicare. Prima mea întrebare este în legătură cu grupurile regionale. Considerați că arhitectura lor a asigurat o legătură de calitate um, între um, programele cadru pentru competitivitate și inovare la nivel regional și ce a făcut Comisia pentru a sprijini acest proces. A doua întrebare este legată este următoarea. Comisia poate oferi datele în legătură cu maturitatea acestor pro proiecte și calendarul prevăzut pentru finalizarea analizelor de alocare a costurilor la nivel transfrontalier, și, și în legătură cu um, eliberarea um, permiselor. Și dacă aveți o analiză cost-beneficii. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici pentru a ne prezenta proiectele. Grație. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Jordan. Hvala lepa, gospod Löwe, za uh, vaš obisk in predstavitev. Eh, mulțumesc, domnule Lo, pentru prezența dumneavoastră, pentru prezentare. Am o întrebare specifică. Ați spus deja ce se va întâmpla cu proiectele care nu sunt conforme legislației europene și aș dori totuși să vă spun că un stat european a votat împotriva listei complete uh, de proiecte din cauza unui proiect dubios. E vorba de terminalul de regazificare de lângă Trieste, în Italia, care pune probleme de mediu și de securitate. Locuitorii din nordul Italiei și autoritățile regionale, din câte știu, și chiar și guvernul italian, nu au o poziție clară în legătură cu acest proiect. Cred că există mai multe lucruri dubioase în legătură cu acest proiect și includerea lui pe această listă. Aș dori să vă întreb care sunt intențiile dumneavoastră în legătură cu acest proiect și cum veți garanta buna punere în aplicare a legislației europene în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Lov, pentru prezentarea dumneavoastră. Avem câteva întrebări. Care sunt ultime, cele mai recente în privința coridorului uh, de gaze din Sud. Înțeleg că proiectul Nabucco practic a căzut. Uh, cum se reflectă asta în proiectele de interes comun? Apoi, uh, puteți să-mi spuneți ceva despre proporția de interconectare dinainte acestor proiecte de interes comun și de după lansarea acestor proiecte de interes comun. Adică vom uh, reuși să trecem uh, să trecem de acest prag de 10% de interconectare, care a fost oarecum un, un deziderat, un obiectiv uh, agreat. În ce privește Portugalia și Spania, deci peninsula iberică rămâne sub 5%. Ce intenționați să oferiți acestor țări? Pentru că consider că Eh, Spania și Portugalia ar putea deveni exportatori neți de eh, energie regenerabilă și există atât de mult gaz natural în, în, în Spania încât ar putea să participe și la acest coridor sudic. Eh, în acest exercițiu există și parte de hardware și parte de software. Sigur, noi încercăm acum să ne referim la hardware, la infrastructură, dar în raportul uh, domnului Campos de Corea, noi parlamentari încercăm să, uh, să oferim și o mai bună interconectare a sistemelor de transport și producție de uh, energie, abordând și această componentă software. Însă, între diferitele regiuni există încă anumite probleme de interconectare, de tensiune, care deocamdată ne uh, împiedică în a merge înainte. Poate ne sfătuiți ce să facem pe această parte de, așa zisă, software, pentru că investim în rețele milioane și milioane, dar poate uneori exercițiul mai bun ar fi uh, să, să îmbunătățim și să, uh, să optimizăm mai mult uh, fluxul de energie în rețelele existente. Mulțumesc, domnul Kelly are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim și domnului Lou pentru prezentarea lui foarte clară și răspicată. Interesant e că a menționat că majoritatea proiectelor noastre sunt viabile și că doar foarte puține sunt uh, uh improbabile de realizat. Acestea din urmă, sigur că trebuie să fie supuse unei rigori și unui scrutin deosebit. Uh, mă interesează proiectele de gaz lichefiat, uh, care sunt, uh, trebuie avute în considerare în ce privește securitatea aprovizionării, mai ales în dependenței noastre de gazoducte. Dacă ceva merge greșit, trebuie să avem o alternativă. Mă gândesc aici și la dependența de gazul din Rusia prețul gazelor uh, a fost uh, redus în Statele Unite, deci și aici cred că trebuie să facem uh, un pas înainte pentru a recupera acest deficit. Deci, în ce privește gazele lichefiate, naturale lichefiate, trebuie să formulăm unele priorități. Ce considerați dumneavoastră că ar trebui să facem mai întâi în această privință? Domnule director general, mulțumesc. Colega Rubic. Domnul Rubic are cuvântul. Rubic, möchte mich uh, în general, director sehr herzlich și eu vreau să mulțumesc domnului director general Loh și chiar aș avea rugămintea, dacă este posibil, să ne transmită în scris uh, prezentarea sa pentru a putea mai bine vedea cum sunt structurate aceste proiecte și cum ar putea fi ele eventual realocate. Întrebarea mea vizează spațiul mediteran. Care este strategia dumneavoastră pentru relația cu statele din zona Magrebului? Um, ar trebui să ne axăm pe anumite priorități, să scoatem în evidență anumite proiecte? Vă rog. Proiectele Crowley, prego. Doamna, domnul Cronin. President, and again, thank Philip for his presentation. Mulțumim, doamnă președinte. Trei aspecte. În ce privește siguranța aprovizionării asigurarea acestei siguranțe a aprovizionării nu înseamnă doar să avem o rețea de transport, uh, ci este nevoie și de o rețea de distribuție către, con, către consumatorii final. Avem nevoie de uh, inter, elemente de interconectare care să, re- care să permită fluxul de energie, în special de energie electrică, în ambele sensuri, pentru că de obicei curentul circulă doar într-o singură, într-un singur sens pe aceeași relație. În al doilea rând, când vorbim despre autoritățile naționale de reglementare care uh, își asumă uh, competențele care de fapt ar trebui să fie europene, comunitare. Uh, eh, oare n-ar trebui să schimbăm regulile care guvernează activitatea acestor autorități de reglementare naționale? Astfel încât să existe reguli care să Uh, fie valabile pentru toți uh, operatorii și respectiv toate autoritățile de reglementare. Și apoi, cum pot beneficia consumatorii în mod direct uh, de pe urma acestor interconectări? Nu vorbesc numai de marile companii consumatoare de energie, ci și de consumatorii casnici. Pentru că una din, una din consecințele crizei Eh, care a afectat eh, în mod clar viața cotidiană a cetățenilor sunt, este problema prețului la energie, care a crescut foarte mult și care este un impediment în calea relansării economice. Deci, eh, ne interesează care sunt acele măsuri de, de garantare a unor accesului la aceste forme de energie la prețuri uh, accesibile, pentru că deocamdată constatăm că uh, consumul scade din cauza prețurilor. Și apoi, ce lecții am învățat din uh, proiectele TENS, TENS din trecut? Pentru că în ce privește proiectele regionale TENS, aceste proiecte erau definite eh, astfel încât eh, eh, nici măcar în regiunile cele mai izolate să nu existe pierderi și dezavantaje pentru să nu fie defavorizate proiectele ehm, pentru ca toată lumea să poată beneficia. Și Irlanda este o astfel de zonă marginală. Mulțumesc. Domnul Balcitis are cuvântul. Ačiū, gerbama pirmininkė, gerbamas direktorius. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumim, domnule director general. În prezentarea dumneavoastră ați menționat statele Baltice și terminalul de gaz natural lichefiat. Spuneați cât de important ar fi un astfel de terminal în regiunea noastră. Noi am adoptat deja unele linii de orientare privire la importanța rețelelor. Și una din prioritățile în sectorul gazelor o constituie acest, tocmai aceste facilități de procesare și transport a, gazelor naturale lichefiate. Aceste proiecte sunt proiecte naționale, de exemplu cel din Lituania, unde avem un terminal na, național de Uh, gaze lichefiate. Uh, totuși, aceste proiecte sunt uh, importante pentru întreaga, întreaga Uniune Europeană. Gazprom și Rusia sunt foarte îngrijorate de faptul că Lituania a implementat atât de repede acest proiect de gaz natural lichefiat pentru că, pentru că astfel se modifică raportul de dependență față de furnizor. Bine, grație pentru vostru vostri Mulțumim uh, celor care au intervenit. Acum are din nou cuvântul domnul Lowe pentru a da un răspuns. Well, thank you very much, Chair, and um, thank you to all those um, Mulțumim. To, to the debate because, um, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am ascultat atât de multe reacții, pentru că aceasta este o discuție, o dezbatere activă în legătură cu prioritățile pentru infrastructura în Uniunea Europeană și cu toții trebuie să fim implicați în ea. Și când vedem creșterea inevitabilă a prețurilor energiei fosile în Europa și faptul că uh, în Asia creșterea va crește continuu, Europa trebuie să accepte prețurile în domeniul economiei uh, energiei fosile și de aceea piața europeană trebuie neapărat să fie interconectată, interoperabilă și competitivă. De aceea considerăm că este important ca toate guvernele, Parlamentul European, Parlamentele Naționale să fie implicate în acest efort. Și doresc să spun încă de pe acum că sunt gata să mă întorc după adoptarea actelor delegate pentru a vă prezenta programele, proiectele noastre aici sau într-un grup mai mic, dacă considerați că e necesar. Nu comisia trebuie să facă analiză cost-beneficii a fiecărui proiect, dar putem măcar să explicăm modul în care grupările regionale au examinat cele 750 de proiecte și le-au redus la aproximativ 250 tocmai pe baza analizei impactului asupra prețurilor concurenței pe piață, nu putem garanta perfect pentru proiectele care prevăd uh, construcții Direcția de Infrastructură de Transport, care va fi impactul pozitiv asupra consumatorilor finali. Noi trebuie să asigurăm acest lucru și prin reglementare. Dar dacă există, dacă vedem potențialul acestor proiecte, care a fost deja examinat la nivelul impactului asupra consumatorilor și întreprinderilor, trebuie să o facem. În ceea ce privește ceea ce a spus uh, raportorul. Vreau uh, să-i mulțumesc mai întâi pentru um, modul în care dorește să se implice în uh, acest proces. Uh, nu a fost ușor să obținem participarea tuturor participanților actuali și pentru a ne asigura că fiecare participant are un rol, dar nu um, unul uh, mai important decât alții. Bineînțeles, la nivel național, uh, organul de reglementare uh, are importanță pentru consumatorii naționali, dar într-un proiect comun în interesul consumatorilor uh, din două sau mai multe țări, analiza cost-beneficii trebuie făcută împreună, fie că e vorba de Irlanda cu Regatul Unit sau statele Baltice, S-a dovedit că, făcându-se uh, această analiză cost-beneficii împreună, uh, se pot exploata beneficiile unor proiecte. Deci asta, asta e vorba când vorbesc despre convergența activitatea um, organelor de reglementare la nivel național și coordonarea se face de la Ljubljana. Noi uh, îi sprijinim, dar în același timp le oferim o valoare adăugată a dimensiunii transfrontaliere. la nivel de impact pentru a îmbunătăți situația de la nivel național. În ceea ce privește recunoașterea priorităților naționale de dezvoltare la nivel european, posibilitățile de finanțare pentru proiectele naționale se există în uh, fondurile structurale, um, dar noi a trebuit să examinăm implicațiile pe scară mai largă. În zona baltică, pentru a răspunde domnului Balcitis, Comisia, cu sprijinul experților, a constatat că un terminal mare în țările baltice pentru a, oferi, pentru a acoperi nevoile țărilor baltice și ale altor țări vecine, cum ar fi Finlanda, este o soluție mai bună pe termen lung decât proiecte mai mici, mai multe proiecte mai mici, care garantează securitatea uh, furnizării de energie în aceste țări în situație de criză, dar aici uh, nu contează doar uh, uh, furnizarea de energie fără întrerupere, ci și prețul. Și un terminal mare pentru toate piețele din țările baltice este cel mai ieftin. Pentru că oferă cu adevărat um, sau echilibrează relația cu um, furnizorii tradiționali. Acesta este un obiectiv interimar. Dorim o soluție uh, globală pentru, pentru țările baltice. Consecințele deocamdată au fost uh, pozitive la nivel național, dar dorim să fim mai ambițioși și uh, să găsim o soluție bună pentru țările baltice în general. Revin la ceea ce a spus domnul raportor în ceea ce privește munca operatorilor de sistem și a Comisiei pentru a identifica proiectele transfrontaliere care cu adevărat aduc o valoare adăugată, cerând nu doar operatorilor de sistem să um, ofere proiecte, dar și publicului în general. Acum înțelegem cum ar putea arăta aceste proiecte pe viitor. Și rețeaua europeană a operatorilor de sistem, în momentul actualizării planurilor, vor incorpora proiectele care nu au fost încă incorporate. În ceea ce privește informațiile suplimentare, doamnă Vălean, Dincolo de lista adoptată ca act delegat, vă vom uh, transmite informații în legătură cu toate proiectele. Pot să vă asigur că am stabilit o ierarhie fără influențe de la nivel politic. Am dorit să rămânem independenți în adoptarea regulamentului ca promovării și operatorii de sistem sunt cei uh, care trebuie să regăsească și apoi uh, avizul Agenției Europene. Pe acestea s-au bazat propunerile. Și apoi trebuie să vedem în ce măsură, conform tratatului, conform unei obligații din, statut, din, din tratat, statele membre sunt de acord ca proiectul respectiv uh, să fie pus în aplicare pe teritoriul său. Este obligație uh, impusă de tratat. Și anumite state membre, din motive politice, au putut insista să se scoată de pe listă un anumit proiect. Dar acest lucru nu se aplică în cazul proiectului menționat doamna Jordan, de exemplu. Nu sunt sigur dacă până la urmă statul membru respectiv a votat împotrivă, pentru că noi am dat o declarație pentru a asigura statul membru respectiv că propunerea finală a Comisiei va ține cont de dificultățile legate de impactul de mediu uh, pentru acest terminal energetic din alt stat membru. Nu pot anticipa care va fi decizia Comisiei dar pot să vă spun că, având în vedere că problema nu a fost rezolvată, la nivelul nostru și în ciuda termenului limită impus, și anume sfârșitul săptămânii, nu ne așteptăm ca dificultățile să dispară. Din, și din cauza faptului că există în continuare probleme cu impactul asupra mediului acestui proiect, probabil nu vom include acest uh, proiect pe listă. Dar uh, vom vedea uh, alături de comisar pentru că termenul limită pentru modul în care pot să mai evolueze proiectele a fost 20 septembrie. Eu oricum nu cred că se va include acest proiect, nu am spus pe nume, dar uh, cred că în continuare proiectul pune probleme, deci nu va fi pe listă. Apoi, în ceea ce îi privește pe consultanții noștri, aș dori să spun, nu, nu doresc să le cânt în strună acum colegilor mei, dar am încredere în echipa mea în ceea ce privește infrastructura mult mai mult decât am încredere în consultanți. Pentru că consultantul dă un sfat, uh, dă, nu are atâta experiență și cunoștințe tehnice ca și echipa mea. Deci pot să vă asigur că comisarul, eu și cu mine facem propunerea, nu consultanții. Consultanții au putut să ne dea idei, să ne facă analize, dar nu ei hotărăsc. Și întotdeauna ținem cont de ce spun uh, consultanții, dar nu le acceptăm propunerile și le punem pe hârtie direct. Problema maturității proiectelor uh, este una dificilă, este o întrebare la care e greu să răspund, pentru că maturizarea proiectelor depinde de o alegere între, între proiecte care se află în concurență. Uneori, nu a fost finalizată încă rețeaua respectivă și vă vom uh, da mai multe informații în legătură cu gradul de maturitate a proiectelor de pe listă, dar dacă ele rămân pe listă o perioadă nedefinită, fără a se analiza dacă sunt fezabile sau nu până la urmă, atunci ele pot fi retrase de pe listă. Și uh, aceasta este o amenințare la adresa, promo, uh, adresa celor care promovează aceste proiecte. Dacă nu se mișcă, proiectele vor fi scoase de pe listă. În legătură cu raportul uh, progresului uh, proiectelor, cred că operatorii de sistem fac o analiză bună pentru a ne sprijini și vor trebui să incorporeze aceste proiecte în toate rapoartele lor în legătură cu dezvoltarea infrastructurii. Și vom uh, realiza rapoarte în legătură cu aceste proiecte um, cu, de, în mod destul de regulat și pentru a da suficientă vizibilitate acestor proiecte în mass media și în alte parte. Pot să răspund lui Claude spunând că coridorul sudic pentru gaz, cu acest concept, este încă viu, dar variația sa Nabucco acum uh, nu mai uh, are multe șanse de a uh, fi realizată. Avem um, proiecte mai mici pentru a face legătura între Azerbaijan și granița turcă um, cu Uniunea Europeană, TANAP, și cei care promovează TANAP Sperăm să iau o primă decizie de investiții înainte de sfârșitul anului. Încă avem anumite piedici în calea noastră, mai ales în legătură cu promovarea acestui proiect, care se bazează pe o capacitate de conductă mai mică decât era prevăzută pentru Nabucco, dar este acum o propunere comercială, nu una doar strict politică sau un obiectiv strict politic. Și Apoi legătura de la granița cu Turcia spre alte țări din Uniunea Europeană, din nou este uh, la alegerea consorțiului care promovează proiectul și e vorba de un, o conductă care să ajungă mai întâi spre Grecia și Italia. Și acest lucru se regăsește pe această listă de proiecte de interes uh, comun E vorba de asigurarea uh, de furnizării de gaze spre Bulgaria, România, uh, țări care vor fi uh, ajutate de alternativa vestică sau partea vestică din conductă spre România și Ungaria și încolo spre Austria. Astfel, Uh, noi, ne noi avem un proiect pentru interconectare dintre Grecia și Bulgaria, dar și apoi legături spre Slovacia, Ungaria și Austria. Deci, iată, pot să vă asigur că proiectul Coridorului Sudic este uh, încă de actualitate Și, bineînțeles, uh, furnizorii noștri tradiționali pot încă să, uh, să se îngrijoreze din cauza acestui nou proiect. Suntem de acord cu dumneavoastră că uh, trebuie să facem o analiză ex ante și ex post. Și vă vom furniza cifre în legătură cu aceasta. Pentru a reacționa la ceea ce a spus doamna Vălean, eu subliniez, subliniez că atunci când publicăm lista, publicăm și un document, o comunicare care însoțește lista, dar pot să mă angajez să vă transmit și o anexă tehnică cu detalii suplimentare în legătură cu costurile și beneficiile pentru a apăra acest efort. Nivelele interconectării între țările din centrul Uniunii Europene um, este mult mai mare de 10%. Eu am fost la Consiliul European de la Barcelona în 2002 și mi-aduc aminte că am uh, scris aceste obiective de interconectare 10%, dar problema noastră în Europa se este, trebuie să recunoaștem că inter, interconectarea la centru e bună, dar trebuie să optimizăm uh, folosirea rețelor care, pe care le avem deja, inclusiv folosind sisteme mai inteligente pentru a permite operatorilor de sistem să funcționeze pe o platformă și nu două. Dar problemele de la periferie sunt mai mari. Spania și Portugalia se simt uh, izolate din punctul de vedere al, al energiei. Irlanda este o insulă și gata. Domnul Hochi spunea că atunci când a fost construit uh, canalul de sub, uh, um, tunelul de sub canalul Mânicii între Franța și Regatul Unit, uh, Irlanda a devenit și mai izolată. E Uh, o logică puțin perversă, dar e adevărat că centrul uh, gravitației uh, investițiilor și comerțului tinde să fie la centru dacă nu există suficiente legături cu uh, partea periferică. Și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Turmes, că trebuie să se dea mai multă atenție interconectării dintre peninsula iberică și centrul Europei. Eu cred că impactul proiectelor de pe listă poate duce la o interconectare la nivel de 6%, cel puțin în domeniul electricității. Dar acesta putea fi și mai mare, mult mai mare, dar asta depinde, bineînțeles, și de proiectele propuse și de operatorii de sistem. Dar, oricum, există clar o voință politică în acest sens. În ce privește capacitatea terminalelor de GPL, aceasta este deocamdată semnificată ciuda capacității sale de a controla oarecum, de a modela prețul gazelor naturale, um, consumul de gaze naturale lichefiate a căzut cu peste 14%. De ce? Pentru că gazul din gazoducte uh, altele decât, uh, altul decât gazul rusesc a fost foarte competitiv. Deci aici trebuie să aduc o corectură la observația făcută. Asta nu pentru Japonia a luat uh, gazul rusesc. Nu. Gazul cărbunilor în Europa este scăzut și gazele din gazoduct au scăzut puțin la preț. Deci, gpl nu este momentan foarte competitiv cu celelalte forme de energie. Eu sper că revoluția din domeniul gazelor licăfiate va duce și la o schimbare a situației pe structura prețurilor. Încă, încă prețul la cărbun este un factor mult prea important încă se consumă foarte, foarte mulți cărbuni în Uniunea Europeană. Acum, dacă avem sau nu nevoie de capacități mai mari de stocare de eh, gaze naturale lichefiate, e, e o chestiune de discutat. În Irlanda mai trebuie să vorbim și despre impactul de mediu a unor astfel de terminale. Dar situația generală este de natură să ne sugereze că dezvoltarea capacităților de, de stocare a gazelor lichefiate ne-ar fi de ajutor. În acel, în, asta trebuie să fie dezvoltat în paralel cu uh, redula, reducerea consumului de căr cărbun. Iar în ce privește strategia pentru Mediterană, aici trebuie să vorbim neapărat de Cipru și potențiala sa legătură uh, ca, uh, uh, cu Turcia. Sigur, din punct de vedere comercial, interconectarea cu Turcia ar fi cea mai viabilă, chiar dacă există acest impediment politic. Deci există un preț pentru cooperarea cu Turcia. În ce privește dezvoltarea surselor uh, proprii uh, de gaze în Mediterană, aici încă uh, nu avem exploatate toate posibilitățile. Ne gândim la că ar fi bune mai multe proiecte în partea de vest a Ciprului. Interconexiunea Malta-Sicilia ar fi cu, o, cu un potențial deosebit. Iar în ce privește pe termen lung, interconectarea cu curent electric uh, între Africa de Nord și sudul uh, peninsulei iberice. Aici vedem un foarte mare potențial pentru importul de energie din surse regenerabile. Dar într-o primă fază, cred că mai întâi trebuie să ne concentrăm pe dezvoltarea și elaborarea contextului din vestul Mediteranei și apoi, și apoi să ne gândim la interconectarea mai bună, mai intensă a ă, rețelelor din ă, peninsula iberică cu cele din Europa Centrală. Doamnă președinte, nu știu dacă am răspuns la toate întrebările, dar ă, vă stau la dispoziție. Mulțumesc pentru un răspuns exhaustiv. Sper că toată lumea a putut fi satisfăcută. Mulțumesc tuturor și ne reîntâlnim la orele 15.